Dragi colegi, o să deschid uh, reuniunea subcomisiei privind drepturile omului. Sperăm că foarte curând vor sosi și membrii comisiei noastre cât mai numeroși pentru că avem o reuniune foarte interesantă cu două teme principale. Uh, una se referă la noile tehnologii ale informației și drepturile omului, potențial și risc o deschidere spre o nouă temă și avem niște invitați uh, extrem de valoroși și, în al doilea rând, uh, un eveniment pe care l-am organizat împreună cu Freedom House și care privește situația drepturilor omului și a reformelor în lumea arabă. Am organizat deja o conferință de presă împreună cu uh, invitații noștri Audierea aceasta va începe la 17.30. Acum partea de anunțuri, o să încerc să fiu concisă, pentru că s-au întâmplat foarte multe de la întâlnirea noastră precedentă. Aș dori să vă spun că avem un, o întâlnire extraordinară suplimentară pe 10 iunie la ora 9. Așadar, o întâlnire extraordinară cu Uh, grupul de lucru privind drepturile omului de la Consiliu, în cadrul președinției spaniole, unde vom discuta politicile și aspectele privind drepturile omului care s-au aflat pe agenda noastră încă de la începutul anului. Și, spre deosebire de ceea ce s-a anunțat mai devreme, în acea dimineață vom avea și întâlnirea biroului lărgit care a fost uh, uh amânată. Ar fi trebuit să se uh, desfășoare astăzi, însă uh, mulți dintre membrii sunt uh, prezenți la aniversarea Tribunalului Internațional Penal la Kampala. Acum, vom, bineînțeles, subiectul flotei din fășia Gaza. Am auzit la începutul lumii despre evenimentele dramatice întâmplate acolo și, bineînțeles, că acest lucru ne-a atras atenția. Și aș vrea să spun ceea ce a exprimat domnul Buzek în numele nostru, a spus că este o încălcare clară a legislației internaționale, mai ales a convenției, celei de-a patra convenții de la Geneva. Însă știind cât este de mm, divizată opinia în Parlament, uh, sunt convins că dacă vom încerca să dezvoltăm o abordare bazată pe drepturile omului, vom găsi un mod de a avansa uh, către pacea uh, internațională. În întâlnirea de mai târziu vom analiza drepturile omului și reformele politice din lumea arabă în cooperare cu organizația Freedom House, un partener deja de durată pentru noi și aș dori să mulțumesc organizației Freedom House pentru că ne-a ajutat și a facilitat vizita delegației uh, DRUA la Washington săptămâna trecută. Propun acum ca Uh, în scopul uh, discutării crizei uh, să avem o dezbatere specifică privind societatea civilă din Israel la reuniunea noastră din iunie și apoi să vedem care sunt controversele, legislația israeliană, ONG-urile, o legislație foarte strictă. Și, bineînțeles, vom invita și ambasadorul Israelului la această reuniune, reuniune care va fi organizată în uh, colaborare cu delegația um, pentru relațiile cu uh, Palestina și Israel. Um, este propunerea mea și sper că sunteți de acord. Aș vrea de asemenea să vă mai spun că Domnul Buzek s-a deplasat recent în China și a făcut, mi-a făcut uh, o prezentare detaliată um, a contactelor pe care le-a avut cu uh, susținătorii drepturilor omului și afirmațiile, declarațiile pe care le-a făcut acolo în mod public. Și aș vrea să ridic și o altă problemă. Trei deputați împreună cu mine însă mi au făcut o solicitare președintelui de a se ocupa de de a aborda și problema Tibetului și a drepturilor omului în cadrul vizitei sale în China și sunt încă sute de oameni în închisoare în urma revoltelor și demonstrațiilor care au avut loc la Laza în Tibet în martie 2008 și cred că trebuie să continuăm să monitorizăm uh, progresele care s-au făcut acolo, pentru că uh, evoluția acestui fenomen, pentru că oamenii continuă să sufere și uh, sunt în continuare abuzuri. Um, în ceea ce vește China, din, aproape din întâmplare, m-am întâlnit la Washington cu Rebia Kadir în cadrul vizitei delegației noastre de săptămâna trecută. Este vorba despre președinta Congresului a Uigur și uh, suntem uh, conștienți că nu numai în Tibet, ci și în Xinjiang există probleme de încălcare gravă a drepturilor omului. Și acum Rusia, la solicitarea activistului rus activiștilor ruși care susțin drepturile omului. Am uh, susținut uh, o demonstrație care susține dreptul de uh, de liberă asociere, conform Constituției, articolului specific din Constituția rusească. Uh, Uh, la una din reuniuni au participat 700 de persoane și la cealaltă 1000 de persoane și sentimentul meu este că rușii au din ce în ce mai mult curaj de a-și exprima opiniile și prezența mea a fost foarte apreciată la aceste evenimente și sunt prea modestă să spun, dar domnul Nemsov a spus în public că prezența mea a reușit să împiedice anumite violențe ale poliției. Uh, nu știu dacă este adevărat, dar uh, oamenii au făcut dovadă de curaj și nu le-a fost teamă. Și acest lucru este cel mai important. O explicație uh, pentru pentru vicepreședintele Exib și uh, colegul Donski care m-a încurajat să merg acolo și să am o um, um intervenție în fața acestei demonstrații uh, pașnice. Și cred că trebuie să continuăm să ne arătăm solidaritatea. Des, pe 31 mai uh, a avut loc și la Bruxelles o demonstrație de solidaritate tot legat de Rusia. Am participat la o reuniune privind consultările legate de drepturile omului între Uniunea Europeană și Rusia. Concluziile ne-au fost prezentate de curând. A fost un exercițiu pilot pentru că pentru prima dată subcomisia noastră a avut acest, acest debriefing cu Uh, Comisia de Cooperare Parlamentară cu Rusia și uh, dacă această formulă este considerată utilă, o vom putea repeta și cu alte delegații. În orice caz, vom mai avea ocazia să discutăm despre aceste lucruri și am menționat deja de mai multe ori că o delegație a șase membri subcomisiei noastre au, uh, s-au deplasat la Washington săptămâna trecută. A fost o vizită interesantă pentru că am putut vedea noua, uh, abordarea noii administrații privind drepturile omului și ne-am dat seama că trebuie să discutăm uh, între prieteni, nu numai pe uh, subiectele pe care avem o înțelegere comună și și acele subiecte care sunt delicate pentru Europa și am uh, ridicat problema Guantanamo și politica mm, Statelor Unite care are deficiențe mm, serioase din punct de vedere al legislației internaționale. Uh, colegii noștri americani au fost foarte deschiși la aceste discuții și au înțeles că dacă doresc să uh, aibă sprijin din partea noastră, trebuie să fie deschiși uh, și să discute problemele privind sistemul de detenție în Statele Unite. Cred că pe viitor subcomisia noastră poate avea o cooperare mai practică și mai apropiată cu uh, subcomisia privind dreptul omului din Congresul American și cred că vom putea avea și declarații comune atunci când va fi necesar. Deci ceva ce rămâne să urmărim în continuare și vom avea și un raport complet al acestei vizite la sfârșitul lui iunie realizat de către membrii delegației. Acum avem o delegație parlamentară care este în Uganda, Kampala, uh, pentru a uh, discuta despre tratatul de la Roma care guvernează Tribunalul Internațional și vom primi un raport și din partea acestei delegații extrem de importante la sfârșitul lui iunie. Doresc să vă reamintesc că Parlamentul a um, elaborat o rezoluție privind uh, revizuirea Uh, Tribunalului Penal Internațional și câteva cuvinte despre violența în Thailanda. Am văzut că protestele recente de la Bangkok au dus la omorârea cel puțin 85 de persoane mai mult de o mie de persoane au fost rănite. Parlamentul a adoptat o rezoluție privind aceste evenimente și a cerut stabilirea unei comisii independente, crearea unei comisii independente care să analizeze evenimentele și abuzurile care au avut loc. Acum câteva zile am transmis o scrisoare în calitate de președinte acestei subcomisii pentru a-mi uh, exprima îngrijorarea față de aceste violențe. Vă aduceți aminte că Thailanda uh, este subiectul uneia din cele trei, a fost subiectul uneia dintre cele trei rezoluții de urgență împreună cu Burma. Parlamentul European a condamnat uh, deciziile regimului de la Burma de a organiza niște alegeri în condiții extrem de nedemocratice. Și am fost nemulțumiți și de situația excluderii principalului partid um, de opoziție din uh, Burma, Liga pentru Democrație. Acum câteva săptămâni acest partid chiar s-a dizolvat. Deci, acestea sunt elementele legate de rezoluția privind Burma și a treia rezoluție se referea la libertatea religioasă din Pakistan. A coincis cu vizita uh, ministrului responsabil de minorități al Pakistanului, care a venit la Parlamentul European și am avut plăcerea să-l întâlnesc. Parlamentul este îngrijorat de discriminare și de lipsa de libertate religioasă uh, de care suferă minoritățile în uh, sens larg, dar mai ales minoritățile religioase din Pakistan și Parlamentul a solicitat guvernului să-și revizuiască practicile pentru a include identitate uh, să revizuiască practica de includere a, cultului uh, uh, religios în pașapoartele cetățenilor pakistanezi. Uh, ajung acum și la Mexic, unde s-a produs un eveniment tragic acum o lună. Doi apărători ai drepturilor omului au fost așinați la, asasinați la Oaxaca, în sudul Mexicului, și e vorba de un cetățean mexican și un cetățean finlandez Uh, însoțea o caravană umanitară într-o municipalitate autonomă și președintele Parlamentului a anunțat acest eveniment tragic în uh, declarația sa de deschidere a sesiunii trecute. Am transmis o scrisoare instituțiilor europene și delegației Uniunii Europene din Mexic pentru a ne asigura că reprezentanții europeni vor uh, monitoriza situația unei alte caravane umanitare care se deplasează acolo în iunie. Trebuie să ne asigurăm că vor reuși să facă ceva pentru ca familiile militanților asasinați și uh, persoanele de la fața locului care se găsesc într-o situație extrem de precară în această municipalitate autonomă, deci trebuie să se asigure cumva protecția acestor persoane. Soțul lui Betty Carenio, care a fost uh, asasinată în acest atac, uh, este Um, a fost prezent și o să um, vorbim foarte pe scurt despre această, uh, acest aspect. Sigur că după aceea trebuie să trecem la partea de tehnologie ale informației. Văd reprezentanții uh, Nokia, reprezentanții Nokia aici, dar pentru moment uh, o să întreb ce, se, ce poate face Uniunea Europeană în contextul acestui atac tragic împotriva caravanei umanitare. Bueno, antes que nada, agradecerles el espacio que nos permiten para Bună ziua! Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc uh, pentru invitație. Ne aflăm aici pentru a denunța evenimentul tragic care a avut loc pe 27 aprilie, luna trecută. E vorba despre o caravană umanitară care transporta alimente și vorbim despre 30 de persoane care au fost atacate de un grup uh, paramilitar. Un grup care este susținut uh, de altfel uh, de către guvern. se exercită în felul acesta un control social asupra populației și vorbim despre populația care vrea să apere drepturile uh, localnicilor. Noi suntem apărători ai drepturilor omului și, din păcate, suntem uh, persecutați în țara noastră. Suntem uh, asasinați, suntem făcuți să dispărem atunci când denunțăm în mod public toate încălcările drepturilor omului care au loc zilnic în Mexic. 60 de persoane au fost uh, asasinate la Wakaha. Nimeni nu a fost uh, arestat. Nimeni nu a fost uh, închis, însă mii de alte persoane au fost arestate fără să, fi, să se fi făcut vinovate de niciun fel de infracțiune populația este persecutată pentru că își apără drepturile fundamentale. Guvernul mexican a semnat cu toate acestea acorduri internaționale, inclusiv acordul cu privire la ocrotirea culturilor locale. Toate aceste acorduri au rămas însă literă moartă. Noi, cei care apărăm drepturile omului, suntem persecutați, suntem închiși. Cerem ca cei care răspund de aceste asasinate să fie pedepsiți. Guvernul mexican dispune de toate mijloacele pentru a-i aresta pe acești oameni. E vorba despre criminali care au atacat niște oameni care voiau pur și simplu să ajute 800 de persoane aflate într-o situație teribilă, persoane care se află la ananghie din punct de vedere alimentar și din alte puncte de vedere. Comunitatea internațională trebuie să ceară demobilizarea acestor grupuri paramilitare. Aceste grupuri trebuie să nu mai acționeze în, regimul, în regiunea aceasta. Trebuie să se pună capăt violențelor. Comunitatea internațională trebuie să facă presiune asupra guvernului mexican pentru ca drepturile să fie respectate. Guvernul lui uh, guvernul uh, este răspunzător și de ce? Pentru că persecută niște oameni care cer să li se respecte pur și simplu drepturile constituționale. Primul astfel de drept este dreptul la viață. Și tocmai acest drept era dreptul apărat de această caravană și de soția mea care și-a pierdut uh, viața. Trebuie să faceți presiune asupra guvernului pentru ca aceste convenții internaționale să fie respectate. Numai datorită dumneavoastră am putea să obținem dreptate. Dacă nu se va face dreptate pentru Yuri, nu se va face dreptate nici pentru soția mea care a decedat în cursul acestui atac criminal. Atac fără milă. Este tipul uh, de atac uh, care este frecvent în regiune. Vă mulțumesc că ne-ați dat uh, cuvântul. Mulțumesc pentru aceste informații. Este important să solicităm o anchetă oficială. Acest caz ar putea să să pună capăt uh, situației din această regiune în care grupurile paramilitare pot uh, ataca uh, localnicii. Trebuie să cerem o anchetă completă. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la audierea cu privire la noile tehnologii ale informației și uh, drepturile omului. Va fi prezentat un studiu cu privire la posibilitățile și pericolele reprezentate de noile tehnologii, inclusiv internet, uh, Twitter și altele. Președinția suedeză spunea încă de anul trecut că dorește să discute despre internet, despre noile tehnologii și despre drepturile omului. Și subcomisia pentru drepturile omului era interesată de subiect și am început să discutăm cu președinția suedeză despre cum am putea mm, pune în practică această idee, după care s-a decis efectuarea acestui studiu. Am uh, luat legătura și cu întreprinderi care ar putea propune soluții pentru a reduce pericolele și pentru a promova drepturile omului prin folosirea noilor tehnologii ale informației. Aș vrea să dau în continuare cuvântul domnului Andrew Pudefat, care reprezintă partenerii globali și asociații și care va vorbi despre tehnologiile informației și comunicării și drepturile omului. Pentru 10 minute, așadar, are cuvântul domnul Pudefat. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc acestei comisii pentru că mi-a dat ocazia de a prezenta rezultatele studiului în această masă. Într-o propoziție ar spune că comunicarea digitală oferă oportunitatea de a promova drepturile omului în lume, însă există și provocări în calea folosirii acestor posibilități. Când vorbim despre comunicarea digitală, vorbim despre patru straturi. Infrastructura ar constitui primul strat și este importantă pentru drepturile omului, pentru că în timpul demonstrațiilor din Birmania, de exemplu, întreaga infrastructură a fost închisă de către guvern pentru ca cetățenii birmani să nu poată comunica cu exteriorul. Apoi vorbim despre conectivitate, felul în care diferitele dispozitive comunică între ele și știm cât de importantă este conectivitatea reprezentanții guvernului iranian au folosit telefoane mobile, de exemplu, pentru a-i prinde pe manifestanți după alegeri. Al treilea strat este cel reprezentat de aplicații, motoarele de căutare și uh, ferestrele care permit accesul la conținutul digital. Chinezii fac foarte multe eforturi pentru a bloca accesul la aplicațiile care dau acces la conținutul periculos și, în sfârșit, conținutul face obiectul cenzurii în multe țări din lume. Cred că diferența dintre ce se întâmplă acum și ce se întâmplă acum 20 de ani este că acum 20 de ani ar fi contat mai puțin care este camera de luat vederi care înregistra anumite evenimente. La vremea respectivă conta mai mult conținutul, însă în lumea modernă aceste patru elemente sunt toate esențiale pentru promovarea drepturilor omului. Atunci când vorbim despre aceste patru elemente, nu vorbim doar despre mediul național, vorbim despre mediul transnațional care este configurat prin reglementări, dar și prin activitatea întreprinderilor, prin uh, tehnologii și este configurat de către utilizatorii care interacționează cu tehnologiile și reconfigurează acest mediu digital, creează noi opțiuni pentru actori. Așadar, trebuie să avem în vedere faptul că acest ecosistem evoluează. Nu vorbim despre un mediu care respectă anumite reguli mecanice, ci despre un ecosistem care evoluează și ale căror valori trebuie să fie influențate pe măsură ce evoluează. Există mai multe preocupări pentru promotorii drepturilor omului, pentru că nu e suficient să ne gândim la politici, trebuie să ne gândim și la procesele politice cum influențezi un mediu transnațional care este configurat, influențat de mulți uh, actori. Nu e suficient să ne gândim la scop, ci trebuie să ne gândim și la mijloace. În raportul acesta, care este unul lung, subliniem patru domenii care sunt uh, în, de interesul uh, um, drepturilor omului. Uh, libertatea de exprimare și nu e nicio îndoială că tehnologia digitală a crescut posibilitățile de comunicare și subliniez că nu este doar o nouă tehnologie, ci un nou mod de comunicare. Se trece la o comunicare orizontală, se poate downloada și, uh, și transmite uh, conținut nu doar guvernele și elitele, ziariștii, editorii și așa mai departe pot distribui informație, ci întreaga opinie publică. Și este ceva fascinant pentru cei care cred în libertatea de exprimare. Însă știm, pe de altă parte, că există instrumente care cenzurează libertatea de exprimare și știm foarte bine că internetul este folosit de criminali, de pornografi uh, și de toți cei care doresc să lupte împotriva drepturilor omului. Deci trebuie să găsim un echilibru între oportunitățile oferite de acest nou mediu și restricțiile necesare pentru a apăra drepturile omului. Subliniem care sunt uh, provocările legate de activitatea corporațiilor. Corporațiile sunt foarte importante și uh, potențial aliați în lupta pentru apărarea drepturilor omului și Uniunea Europeană trebuie să conlucreze cu corporațiile pentru a promova drepturile omului. Există uh, Global Network Initiative, de exemplu, care este un parteneriat între uh, diferiți actori nu este suficient să adoptăm legislație la vârf. Este important să încurajăm corporațiile să dezvolte tehnologii novatoare pe care să le pună la dispoziția celor care luptă pentru drepturile omului. O altă provocare este legată de protecția vieții private și uh, supraveghere. Au existat numeroase preocupări legate de folosirea tehnologiei digitale pentru a înăspri uh, supravegherea și uh, există și practica culegerii de, culegerii de informații pentru a crește cota de piață. Considerăm că protecția vieții private pierde teren în fața dorinței de a exploata informațiile în scopuri economice și pentru ca aceste informații să poată fi folosite de guvern. E adevărat că guvernele au nevoie de date personale pentru a asigura drepturile omului, însă considerăm că e nevoie de mai multe studii care să arată dacă se justifică măsurile acestea și pentru a înțelege pericolele. De asemenea, oamenii trebuie să-și dea acordul pentru ca datele să poată fi folosite. În uh, capitolul 4 subliniem cât de importante sunt tehnologiile pentru progresul uh, științific. Există o mai mare posibilitate de, circular, posibilitate de circulație a informației însă pe de altă parte se încalcă drepturile de proprietate intelectuală în detrimentul creatorilor și utilizatorilor de conținut și e important să se acordă o mai mare atenție modul în care se dezvoltă legislația cu privire la drepturile de proprietate intelectuală. Vorbim apoi despre calitate și subliniem că, în ciuda dezvoltării acestei tehnologii, putem vorbi despre o diviziune digitală în lume și trebuie să încurajăm răspândirea acestei tehnologii în zonele sărace ale lumii. Există probleme legate de drepturile minorităților, accesul la tehnologie pentru persoane cu handicap, și există de asemenea diferențe între accesul femeilor și al bărbaților la noile tehnologii. În capitolul 7 identificăm rolul pe care îl poate juca Uniunea Europeană pentru a lupta pentru protejarea drepturilor omului în acest context. Politicile interne ale Uniunii Europene au un impact interna internațional pentru că alții preiau și adoptă reglementările și valorile Uniunii Europene. Ceea ce face așadar Uniunea Europeană pe plan intern are o influență pe plan mondial. Uniunea Europeană trebuie să promoveze politici progresiste în uh, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Mondială asupra Proprietății Intelectuale și în alte uh, foruri. Poate să-și folosească diplomația în mod eficient pentru a încuraja țările și instituțiile să apere drepturile omului în lumea întreagă. După discursul uh, secretarului de stat uh, Clinton din ianuarie, există oportunitatea unei mai bune cooperări cu Statele Unite. Departamentul de stat uh, american dorește să coopereze cu instituțiile europene pentru a promova drepturile omului și cred că avem astăzi ocazia de a coordona politicile. Uniunea Europeană poate coopera cu guvernele, cu societatea civilă și cu alți actori pentru a dezvolta modele progresiste și pentru a promova drepturile omului. În sfârșit, facem o serie de recomandări concrete Uniunii Europene. În primul rând, să adopte standarde uh, coerente care să fie uh, menționate în toate dialogurile bilaterale. Respectarea drepturilor omului a trebuit să fie un punct în cadrul uh, discuțiilor comerciale și guvernanța internetului este un subiect în privința căruia trebuie să se coopereze cu aliații uh, externi. Trebuie să se crească sensibilizarea asupra acestor chestiuni. E nevoie de studii independente pentru a se găsi soluții la probleme complexe și pentru ca politicile să se bazeze pe fapte și nu pe prejudecăți sau temeri. Ar trebui să se promoveze dialogul între diferiții actori și ar trebui să se crească sensibilizarea opiniei publice pentru ca aceasta să folosească noile tehnologii. Încă două uh, recomandări să se crească cooperarea pentru a se dezvolta reglementări prin cooperare și să se promoveze parteneriatul pentru a spori inovația promovăm un fond pentru a se promova noile tehnologii și, de asemenea, uh, propunem să se acorde sprijin să se dezvolte un centru de resurse care să fie folosite în situații de urgență și umanitare și să se acorde sprijin direct ONG-urilor și rețelor care apără drepturile omului online. Există multe oportunități, există și pericole. Important este să fim conștienți că dușmanii drepturilor omului folosesc noile tehnologii într-un mod sofisticat, se mobilizează și este timpul ca și mișcarea pentru drepturile omului să se mobilizeze la rândul ei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Pudefat, pentru rezumatul studiului de asta foarte interesant care a fost pus la dispoziția noastră. Vom reveni la recomandările noastre practice. Sper de asemenea că și vorbitorii următori eh, le vor avea în vedere în intervențiile lor. Permiteți-mi eh, să-l invit acum pe domnul Francisco Sosa Wagner, colegul nostru, raportor eh, în ceea ce privește guvernanța internetului. Raportul s-a intitulat Pașii următori pentru Comisia ITRE. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru început aș dori să atrag atenția asupra faptului că un în Comisia ITRE ieri uh, s-a adoptat un raport și aș dori să explic celor prezenți de ce a fost redactat acest uh, raport și în ce context. Ați menționat faptul că Comisia ITRE a dat în studiu acest uh, raport Uh, în urma unei comunicări a Comisiei care se referă la guvernanța internetului etapele următoare. Un uh, interes uh, special al Comisiei prin prezentarea acestui document în fața Parlamentului s-a axat asupra descrierii rolului pe care o organizație americană înregistrată în jurisdicția californiană o are în gestionarea internetului la nivel mondial, pentru că în momentul de față denumirile de domenii se alocă de o organizație privată sau, în termeni juridici, de un subiect de drept privat care nu este organizat nici măcar în baza legii federale din Statele Unite, ci în baza legii unui stat federal. Așadar, toate denumirile de domenii se alocă de aici. De aceea și această comunicare a Comisiei și opinia că organizația de drept privat preia această misiune. Noi am fost surprinși de această situație, dar Comisia nu propune modificarea situației în niciun fel, ci redă o idee care a fost uh, o constantă în dezbaterile cu privire la guvernanța internetului, în special în cadrul forumului de guvernare al internetului. <clears throat> Următoarea reuniune este planificată în septembrie în uh, Lituania, dar nu s-a reușit niciodată găsirea sau propunerea unei alternative pentru această organizație. Este, cum vă spunem, o organizație de drept privat cu legături strânse cu Guvernul Statelor Unite prin intermediul unui contract cu Ministerul Comerțului și astfel acest minister are un fel de rol de supraveghere. Practic este, într-un fel, ministerul care îi se supune această organizație. Noi ne-am aplecat asupra acestei chestiuni. Am înțeles din partea Comisiei că această situație nu e neapărat greșită, chiar dacă contravine oarecum noțiunilor noastre de drept, ea funcționează și funcționează bine și când ceva funcționează bine nu trebuie modificat prea radical. Însă, s-ar putea lucra la transparența acestei organizații, a responsabilizării acesteia într-un sistem în care să fie reprezentate într-un organ de conducere sau de supraveghere mai multe state ale lumii. Solicităm așadar mai multă transparență și mai multă responsabilizare. Acestea sunt principalele aspecte pe care ni le prezintă Comisia și pe care le redăm și le descriem în detaliu în raportul nostru pentru Comisia ITRE. Astea au fost chestiunile pe care le-am tratat. Doresc însă să atrag atenția, ca și antevorbitorul meu, și a fost, uh, trebuie să spun, o intervenție strălucită pentru că internetul sau în lumea internetului se regăsesc uh, toate problemele lumii în lumea modernă și de aceea uh, și exercitarea drepturilor civile este strâns legată de această formă de comunicare internetul. Am analizat așadar problema din punct de vedere juridic iar soluția pentru această problemă juridică, dată fiind structura de drept privată a acestei organizații. Însă am vrut să clarificăm și anumite chestiuni care țin de drepturile fundamentale în domeniul internetului. Noi plecăm de la premisa că internetul este la nivel mondial un bun public, dacă îmi permiteți o astfel de încadrare juridică. și acesta este un termen bine rădăcinat. Spunem așadar că se poate face o gestionare privată a acestui bun și de aceea noi dorim ca drepturile fundamentale și drepturile omului, <clears throat> așa cum sunt ele enumerate în tratatele Uniunii Europene, să fie apărate și pe internet. În tratatul uh, cu privire la funcționarea Uniunii Europene există, figurează drepturi fundamentale care trebuie să se aplice și în cazul internetului. Solicităm Uniunii Europene și statelor membre să apere această poziție în forurile internaționale, în special în acele organe în care sunt reprezentate și țări care nu împărtășesc neapărat valorile Uniunii Europene. Este acea parte a raportului pe care am elaborat am elaborat eu pentru comisia noastră. Când mă refer la organe internaționale, mă refer la formul de guvernare al internetului, dar și la multe altele, și subliniem în mod special faptul că anumite țări nu împărtășesc uh, valorile noastre, valorile europene. Și de aceea Uniunea Europeană trebuie să intervină și să apere aceste valori care sunt uh, stabilite în legislația primară a Uniunii Europene. În al doilea rând, Există anumite principii care ar trebui dezvoltate și în domeniul internetului, printre altele transparență, <clears throat> multilateralism, democrație, promovarea drepturilor omului, în concordanță cu normele Uniunii Europene și cu tratatele. Noi sprijinim uh, deschiderea internetului și uh, suntem împotriva blocării accesului prin cenzură și alte măsuri similare. Dacă avem de face cu restricții uh, la accesul la internet uh, pentru că acestea se impun, de exemplu, în uh, cazul pornografiei, uh, care vizează copii sau în cazul unor alte uh, procese care se află în curs de derulare, acest uh, lucru trebuie să se încadreze în orice caz în uh, normele care reglementează drepturile fundamentale de care ne bucurăm. Sprijinim acest așa acest punct de vedere. Și mulțumim Comisiei pentru că ne-a dat posibilitatea să ne exprimăm opinia vis a -vis de o chestiune care vizează gestionarea internetului la nivel mondial. Am ales acele aspecte care pentru noi au fost relevante. Comisia Europeană și Uniunea Europeană sunt uh, chemate să coordoneze astfel de măsuri în uh, foruri internaționale. Cred că astfel se pot obține multe succese. Politica Uniunii Europene trebuie să fie unitară în acest uh, domeniu, să vorbim cu o singură voce. Ceea ce înseamnă nu doar că nu trebuie să existe nicio deviere între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, ci și că diferitele organe ale Uniunii Europene, Comisie, Consiliu și Parlament, trebuie să susțină aceleași puncte de vedere. Așadar, facem un apel de a se renunța la eventuale contradicții, de a le pune de acord, în special atunci când este vorba de apărarea acestor valori fundamentale. Știm că anumite guverne nu uh, respectă aceste drepturi. Mulțumesc, spune președinte. Prezența dumneavoastră în subcomisia noastră este un bun exemplu a modului în care încercăm să incorporăm activitățile care se desfășoară în paralel și în alte comisii ale Parlamentului. Îmi face plăcere acum să-i fi pe doamna Lucy Morion să ia cuvântul uh, din partea Reporters Sans Frontier, care a efectuat un studiu denumit Web 2.0 versus Control 2.0. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru uh, posibilitatea de a prezenta acest studiu astăzi. După cum uh, știți, uh, noi suntem o organizație care apărăm aceste drepturi și nu apărăm doar jurnaliștii, ci și și libertatea de expresie online, pentru că în multe țări această libertate se află sub controlul regimurilor și de aceea încercăm să-i apărăm pe blogării sau uh, toate persoanele care au încercat să ne furnizeze informații, cum ar fi cazul în Burma și în alte locuri. În țări precum Belarus, Cuba, Vietnam, Arabia Saudită și multe altele. Într-adevăr, titlul nostru este Web 2.0 versus Control 2.0. Noi considerăm că numărul, și asta este de una din constatările noastre, așadar, numărul de țări în care se aplică cenzura internetului a crescut în mod uh, dramatic, ajungându-se acum la circa 60 de țări. Este o evoluție interesantă pentru că cenzura pe internet a deferit o preferință a guvernelor care încearcă să controleze ceea ce citesc cetățenilor. Așadar, aceste uh, rețele web sunt deconectate de la uh, internetul mondial. Astăzi, cel puțin 120 de persoane uh, sunt uh, în închisoare doar pentru că și-a exprimat uh, opinia în mod liber pe internet. În orice caz, uh, disidenții pe internet încearcă să facă față acestor, uh, acestei cenzuri din partea uh, guvernelor, care aplică sisteme de supraveghere puternice și unelte de inscripționare foarte sofisticate și alte tehnici moderne. Pentru a se asigura că au cele mai moderne tehnici la dispoziție, anumite guverne încearcă să transforme anumite societăți în uh, uneltele lor. Aceste companii se regăsesc într-o situație foarte dificilă până acum câteva luni. Cenzorul principal, uh, China, era ignorat. În pofida apelurilor noastre de respectare a drepturilor omului. Disidenții nu puteau, dar nici întreprinderile nu puteau să facă față presiunilor. Yahoo a mers chiar mai departe, uh, furnizând guvernului uh, chinez informații care au dus la întemnițarea unei jurnaliste pe o perioadă de 10 ani. Însă Acum lucrurile s-au schimbat. Google a anunțat că nu se mai aplică cenzura pe instrumentul său de uh, căutare. Cel puțin uh, cenzura nu se mai face decât uh, nu se mai face de către Google, iar informațiile sunt disponibile în uh, caractere chinezești. <clears throat> Cred că ar trebui lansată o dezbatere în China. Nu că cetățenii chinezi nu ar fi știut de acest lucru, ci ar fi ci să știe de amploarea acestuia și să afle cum anume să treacă de blocajul uh, guvernului chinez. O altă companie, Gudadji, a urmat exemplu Google, au decis că nu mai vor să vândă denumiri de domenii chineze și în aceste ultimi luni am uh, asistat la uh, o campanie în uh, China, campanii împotriva pornografiei care au dus la închiderea unor pagini web care nu aveau nimic de a face cu pornografia de asemenea, s-au făcut presiuni asupra militanților pentru drepturile omului. Iar uh, pentru a deschide o pagină web trebuie să ai o întâlnire personală cu autoritățile. Iar utilizatorii internetului uh, care vor să facă comentarii online trebuie să se identifice, ceea ce este o evoluție îngrijorătoare. Așadar, asistăm la mai mult control, la mai multe presiuni asupra companiilor străine care încearcă să ofere, să pună la dispoziție informații în China. Am văzut că în acest caz s-a decis rog. Internet accessible to everyone and... Decizia este de a furniza internet liber pentru toată lumea și uh, de a elimina această cenzură din China, oamenii să-și aducă aminte în momentul în care se va întâmpla cine a inițiat acest proces. Uh, Microsoft nu și-a arătat nicio intenție de a-și uh, schimba Uh, politica pe care o conduce în China este mm, o oportunitate de care nu se profită pentru a se combate cenzura din China. A 400 de milioane de persoane au acces la internet prin intermediul telefoanelor mobile, este o cifră importantă. Telecom Italia are, o, are în proprietate o parte din uh, compania de telecomunicații din Cuba. Uh, de asemenea, alte companii mondiale sunt uh, acționare în China, în Vietnam, iarăși țări cunoscute pentru cenzurile aplicate pe, în domeniul telecomunicațiilor și Alcatel furnizează echipamente de telecomunicații în Burma, care își construiește propria Silicon Valley în prezent. Acum, sigur că aștept cu nerăbdare să aud și intervenția reprezentantului Nokia Siemens privind uh, acuzațiile care au fost făcute legate de activitatea uh, Nokia în Iran. Din câte știu, uh, Nokia a vândut uh, echipamente de uh, companii de telecomunicații din Iran și au fost acuzați că prin aceste echipamente se supraveghează rețeaua de internet și sunt uh, uh, urmăriți dizidenții din Iran. Deci uh, sunt foarte nerăbdătoare să aud ce aveți de spus în acest sens. În orice caz, noile tehnologii ale informației și dreptul omului sunt legate strâns între ele. Companiile IT sunt în um, centrul acestui război digital care are loc uh, și trebuie să Uh, colaboreze sau să reziste la mm, tentativele de cenzură pentru că comportamentul lor este cel care va determina viitorul uh, în ceea ce privește drepturile omului. Și câteva recomandări, o să fiu concisă pentru că și uh, antevorbitorul meu a făcut câteva recomandări. În primul rând, Cred că Uniunea Europeană poate juca un rol important aici. Am dorit ca uh, Uniunea Europeană, companiile europene de IT să fie implicate și să lucreze la un cod de conduită uh, de aplicat în aceste țări care uh, au fenomene de represiune, de descurajare a libertății de exprimare. Trebuie să existe o reglementare, o legislație care să um, facă în așa fel încât aceste lucruri să fie respectate, uh, companiile să nu mai fie uh, puse direct în fața guvernelor din aceste țări care încearcă să cenzureze internetul, să existe un fel de intermediar între cele două. De asemenea, Trebuie să existe și un act privind libertatea de exprimare care să împiedice companiile să, de telecomunicații să mai colaboreze cu autoritățile care impun cenzură pe internet și să faciliteze acest lucru. În mandatul trecut al Parlamentului s-a început un proces în acest sens și sigur că așteptăm cu nerăbdare să vedem ce se va întâmpla în această legislatură și am dori uh, ca mai mulți uh, membri ai Parlamentului să sprijine astfel de măsuri. Trebuie să existe politici eficiente pentru respectarea drepturilor omului la nivel de companii. Companiile trebuie să înregistreze filtreze toate cererile din partea guvernelor, cer de informații, de colectare de informații și să fie transparente în acest sens. Uh, sigur că atunci când li se cere să respecte legislația locală, o soluție ar fi ca acele companii să nu și localizeze serverele de informații în acele țări care uh, au politici de cenzură, tocmai pentru a putea rezista mai bine și pentru a proteja pe utilizatorii de internet. Un aspect foarte important, controlul uh, la export pentru echipamentele de IT și echipamentele hardware. Credem că nu se pot vinde aceleași produse unei, de, uh, unei țări democratice și uh, la fel unei alte țări care le poate utiliza ca arme în procesul său nedemocratic. Eh, trebuie să se facă demersuri și presiuni pentru ca aceste țări să renunțe la eh, cenzura online. Eh, am dorit să existe în viitoarele acorduri, de, mm, acorduri comerciale ale Uniunii Europene și niște prevederi specifice în acest sens și o revizuire oficială a legislației privind controlul la export. Uh, pentru aceste tehnologii ale informației și, de asemenea, Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze eforturile dizidenților, uh, um, comunicarea acestora și toate instrumentele de combatere a cenzurii. Ceea ce înseamnă și încurajarea companiilor de IT de a respecta libertatea de exprimare. Mulțumesc subcomisiei pentru această invitație. Mulțumesc, doamnă Morio. Am luat notă de recomandările dumneavoastră. Haideți acum să vedem cum uh, arată situația din perspectiva companiilor. Mă bucură faptul că Nokia Siemens este reprezentant aici și de asemenea New Tang Dynasty TV dau cuvântul pentru început uh, Nokia Siemens. Am avut deja o discuție foarte bună în acest sens pentru a vedea ce anume am putea face împreună pentru a face față provocărilor amintite de Parlamentul European în rezoluția cu privire la Iran uh, și societatea civilă de acolo și faptul că au suferit uh, consecințe despre, de pe urma utilizării telefoniei mobile. Dau acum așadar uh, cuvântul domnului Barry French din partea Nokia Siemens Network. Sper că avem suficient timp. Dacă v-ați putea rezuma la circa 8 minute pentru a putea avea și un schimb de vedere și v-aș ruga să nu vorbiți prea repede. Dacă alternativa este să vorbiți repede, mai bine prelungiți-vă intervenția cu un minut, două. Domnul Barry French este membru al conducerii executive a Nokia Siemens Network, este de asemenea șeful diviziei de marketing și afaceri corporatiste și va vorbi despre acuzațiile de interceptare la adresa Parlamentului iranian de pe urma livrările făcute de Nokia în Iran. Mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi în fața acestei comisii. Voi uh, face uz de această posibilitate de a vorbi lent 8 minute. Trebuie să mă înghiontiz dacă vorbesc cumva prea repede. Aș începe însă de la comentariile antevorbitoarei mei, mele, pentru că cred că societățile se regăsesc într-o uh, situație foarte complicată. Într-adevăr, suntem la un impas și avem uh, nevoie de ajutorul uh, domnilor voastre pentru a reuși să facem față acestor timp, vremuri de schimbare. Pentru că noi, la rândul nostru, am luat deja anumiți pași în această direcție. Am fost rugat să vorbesc astăzi despre experiența Nokia Siemens Network în ceea ce privește Iranul și informațiile conform cărora aceste tehnologii au fost utilizate în, ca împotriva populației în Iran. Voi face acest lucru, dar voi vorbi și despre alte aspecte. Mai întâi, în ceea ce privește Iranul, în 2009, conform rapoartelor mass media, s-a atras atenția asupra livrărilor de tehnologii de supraveghere din, de către Nokia Siemens Network către Iran. Faptul că am furnizat uh, astfel de tehnologii pentru principalele două rețele din Iran, Însă noi am venit doar cu o treime din uh, infrastructura pe care o dețineau acei doi operatori. Permiteți-mi să mă refer acum la componentele livrate. Interceptarea legală este principiul cunoscut în cadrul Uniunii Internaționale ale Telecomunicațiilor și se regăsește și în standarde tehnice transparente, inclusiv cele prevăzute de Institutul uh, European în domeniul tehnologiilor. În în zilele de azi aceste uh, une, aceste instrumente de uh, interceptare legală sunt o condiție impusă și aceste uh, instrumente se regăsesc în toate uh, instrumentele informatice utilizate de toată lumea din această uh, încăpere. Această interceptare uh, posibilă este una pasivă, pentru că este nevoie de instrucțiunea cuiva pentru a apela la informațiile stocate și de a le transmite undeva. Pentru scopuri practice, în pentru ca aceste capacități de interceptare uh, legale să fie posibile, trebuie să existe anumite capacități de monitorizare. și asta s-a făcut în baza unor tratate la nivelul Națiunilor Unite, la care au uh, subscris uh, și statele occidentale, dar și Iranul. Și se vorbește de standarde bine definite. Dar există un potențial de risc în ceea ce privește drepturile omului. elementul pasiv al interceptării legale se leagă strâns de rețea, este un instrument legal și se bazează pe standarde clare. Pe baza legislației actuale. Această interceptare legală urmează o secvență strictă, identificarea subiectului pe baza unei proceduri legale corespunzătoare și restricționează interceptarea doar la respectivul individual. Nu se scanează rețeaua după cuvinte cheie, ci se acționează direct asupra respectivului individ. Monitorizarea, în schimb, ridică uh, probleme care vizează și drepturile omului și nu se iar aceste centre de monitorizare uh, depășesc sfera interceptării legale. Ca rezultat, în 2007 am decis să ieșim din acest centru de monitorizare, să ne uh, poziționăm clar uh, aici nu, am vrut să reluăm acest tip de operațiuni, însă vrem uh, de asemenea să continuăm dezvoltarea acestor capacități de interceptare legale în rețelele pe care le construim. În Noi însă considerăm că în ceea ce privește Iranul ar fi trebuit poate să avem o mai bună înțelegere a situației în avans. Pentru că, într-adevăr, în Iran, aceste capacități tehnice au fost utilizate pentru a suprima libertatea de expresie. Și utilizarea unei astfel de tehnologii care poate avea atât de multe efecte benefice poate fi și greșită în mâinile cui nu trebuie și pe pentru a merge mai departe, ne reanalizăm uh, politicile și uh, strategiile în colaborare cu uh, codecidenții noștri. Obiectivul este ca până la sfârșitul lunii iunie să avem aprobarea din partea superiorilor noștri. Sperăm Vreau însă să clarific un, un lucru. Preferăm să facem lucru, treabă ca lumea decât să ne grăbim. Politicile noastre se vor baza pe credința respectării declarației uh, drepturilor omului, uh, în special libertatea de expresie, care figurează și în codul nostru de conduită al companiei. Considerăm că trebuie să sprijinim drepturile omului prin libertatea de expresie, accesul la informație. Considerăm că Siemens Networks are o răspundere aici pentru a se asigura că tehnologiile pe care le furnizăm noi sunt folosite în sprijinirea drepturilor omului și nu pentru încălcarea lor. Noi considerăm că utilizarea acestor tehnologii pentru încălcarea drepturilor omului este greșită și iar cei care o fac trebuie trași la răspundere. Ținând cont de ritmul inovației tehnice Uh, considerăm că la soluțiile care s-au ridicat în discuție aici nu există doar la întrebările ridicate aici nu există doar o soluție tehnică, ci trebuie să existe și una politică. Și aceste aspecte nu vor fi ușor de clarificat. Voi fi succint în cele ce urmează. Gândiți-vă că sistemele pe care le-am furnizat noi Iranului uh, au fost astfel construite să includă acele componente care sunt cerute de standardele diferitelor state membre. Noi făcând acest lucru am fost apoi criticați, uh, inclusiv prin rezoluția Parlamentului European. E într-adevăr o, o chestiune complexă, așa cum am spus. Trebuie însă puse următoarele întrebări. Con- filtrarea conținutului care se face aproape peste tot în lume, dar și filtrarea diferitelor uh, programe antivirus cu tehnologiile existente, există riscul ca aceste programe de filtrare să fie utilizate greșit. Există un conflict între uh, Uh, legislația locală și drepturile omului, inclusiv libertatea de expresie, pentru că în anumite locuri legislația locală uh, poate nu respectă întru totul acestea și nu putem noi ca și companie să facem un echilibru aici. Noi trebuie să ne asigurăm că produsele noastre sunt uh, adaptate la diferitele nevoi ale clienților noștri din diferitele țări și de aceea am instaurat anumite procese și încercăm să evităm declarații în alb și negru. Există un conflict uh, suplimentar datorită faptului că contextul dintr-o țară se poate schimba foarte rapid. În uh, timpul existenței rețelelor livrate în Iran, acestea ni s-au părut justificate într-o zi, iar în următoarea a trebuit să ne revizuim atitudinea. Aș continua, dar văd că timpul meu a expirat. Mulțumesc foarte mult. Uh, mă bucur să aud că ați învățat din experiență și că acum uh, vă gândiți mai bine și faceți aceste activități în funcție de, de reflexie, aceste activități de reflexie în colaborare cu actorii implicați, inclusiv noi. Deci mă bucur să văd această deschidere. Să vedem acum uh, cum uh, arată lucrurile din uh, uh, perspectiva Google. Îl avem printre noi pe directorul uh, pentru Europa. Mulțumesc, mă bucur să mă aflu printre dumneavoastră. Am fost invitat să vorbesc despre China. Um, sigur o să-mi ignor telefonul și o să vorbesc și despre câteva aspecte de politică. M-am gândit să încep prin a vorbi despre China, o recapitulare a lucrurilor care s-au întâmplat la începutul anului, înainte de Crăciun. Am uh, descoperit că s-a uh, produs un atac extrem de sofisticat asupra serviciilor noastre de Gmail. Uh, când am investigat acest proces, am descoperit că noi și alte 21 de companii am fost supuse acestui atac și uh, am descoperit că utilizatorii uh, conturilor de Gmail au fost uh, supuși unor atacuri de tip phishing când se urmărește mm, aflarea parolei uh, de la contul de e-mail. Și foarte des persoanele care au fost victimele acestui atac erau și în același timp militanți ai drepturilor omului în China. Această tendință a tot crescut încă din, de la, din perioada Jocurilor Olimpice pe un fond crescut de cenzură. Am fost acuzați că suntem implicați în uh, activități de pornografie. Aceasta a fost de altfel scuza pe, pe care au folosit-o pentru a ne ataca uh, motoarele de căutare. Și sigur că nu ne-a fost ușor să respectăm regulile de cenzură care se aplicau uh, sistemelor online în China și în martie, așa cum spunea și colega de la uh, Reporters Sans Frontières, am uh, decis să ne Eh, transferăm eh, fluxurile de informații de la serviciul google.kn care activa în China spre Google HK, eh, o sursă independentă, deci care nu putea fi supusă controlului în China. Sigur că se poate face o căutare banală și atunci, uh, deci în China, dacă faci o căutare banală pe motoarele de căutare poți să primești informații, iar dacă uh, faci o căutare pe un subiect mai delicat, ar putea să nu primești informații. Deci mecanismele de control sunt foarte sofisticate. YouTube, uh, de exemplu, nu mai este disponibil în China deja de mai multe luni. De exemplu, puteți să mergeți pe google.com uh, slash uh, DIC slash HTML și veți vedea ce servicii sunt disponibile și ce servicii nu sunt disponibile în China. De la această decizie, operatorul de, de la această decizie am pierdut o cotă de piață importantă în China și concurenții noștri din SUA au reușit să ne atragă câțiva dintre cei mai buni ingineri care li s-au alăturat uh, între timp. Ce facem pentru a reacționa la această situație? În primul rând, în domeniul confidențialității și securității, acum câteva săptămâni am uh, introdus posibilitatea de căutare pe baza uh, a HTTPS. E vorba de o căutare criptată care este disponibilă, de exemplu, când efectuați tranzacții securizate pe internet și plătiți cu cardul. Uh, prin, această, prin acest tip de proces este aproape imposibil ca cineva să vă intercepteze, să vadă ce, căut, ce informații căutați. Sigur că se poate bloca accesul unei căutări prin intermediul HTTPS, dar în același timp acest uh, tip de mecanism poate fi utilizat pentru o căutare cât mai sigură sigură. Și notificările de încălcare a protocoalelor este, sunt foarte importante aici. Uh, vă spuneam că am fost victimele unor atacuri foarte sofisticate și majoritatea celorlaltor companii care au fost și ei victimele acestui tip de atacuri nu au dezvăluit acest gen de informații. Sigur că nu trebuie numai să-i criticăm pe chinezi, trebuie să ne uităm ce se întâmplă și în alte locuri și ne-am uh, concentrat pe ideea de transparență, pentru că primim solicitări din partea guvernelor din întreaga lume și puteți să mergeți pe uh, google.com uh, slash request from government. E vorba de acele solicitări din partea guvernelor prin care veți vedea uh, că, într-un mod sau altul, ni se cere în mai multe cazuri să facem anumite conținuturi inaccesibile. Este, există situații în care guvernele cer companiilor tehnologice să realizează acest gen de acțiuni. Și e adevărat că această problemă nu va dispărea de la sine în curând, pentru că se bazează pe două tendințe economice. Unul este mondializarea și celălalt este trecerea la o economie bazată pe cunoaștere. Și în Europa întotdeauna vom uh, interacționa din punct de vedere economic cu țări care uh, reprimă cunoștințele. Am văzut asta uh, cu serviciile mm, IT, dar și cu partea de echipamente, de infrastructură IT. Și trebuie să abordăm această problemă prin intermediul um, rețelei, uh, inițiativei unei rețele internaționale, unei rețele globale. Nu este o organizație exclusivă, dar este formată din Google, Microsoft și Yahoo cu o întreagă serie de ONG-uri din întreaga lume care lucrează la un cod de conduită care să fie um, respectat uh, cu strictețe. Și sigur că um, am saluta implicarea mai multor actori europeni. Sigur că acest cod trebuie revizuit pentru a reflecta aspectele uh, care sunt legate de companiile care se ocupă numai cu căutarea serviciile de căutare pe internet, dar în orice caz este mai bine să fie cât mai mulți uh, oameni implicați în acest proces și autoreglementarea poate fi o opțiune potrivită. Și sigur că este nevoie de o cooperare strânsă între SUA și, și uh, Uniunea Europeană în acest domeniu. Însă, pentru moment, nu Uh, la nivel european nu s-a făcut uh, o declarație care să uh, fie la același nivel cu cea făcută de secretarul de stat Clinton și sigur că am aprecia un impuls mai evident din partea Parlamentului European în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna președintă, mulțumesc pentru aceste idei interesante, domnule Hampton. Putem să ne întoarcem la ele în cadrul discuției. îl invit acum pe domnul Xu Zu și îmi cer scuze, spune doamna președinte, dacă uh, nu am pronunțat bine, este directorul uh, Consorțiului uh, Mondial pentru Libertatea Internetului, Global Internet Freedom Consortium și vicepreședinte executiv al televiziunii New Tank Dynasty. Domnul Jou, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte a subcomisiei de drepturi ale omului pentru că m-ați invitat uh, pentru a discuta despre legătura între tehnologiile informaționale și drepturile uh, omului. O să vorbesc despre mm, uh, rolul uh, uh televiziunii New Tank Dynasty și uh, uh despre impactul asupra drepturilor omului din China. Zeci uh, de um, acțiune de monitorizare din partea poliției au afectat libertatea de exprimare în China. Like Cisco blocks many websites completely and filter out topics deemed too political. Partidul aflat la conducere filtrează toate subiectele sensibile Modelul de cenzură chinez este imitat și în alte părți, guverne represive din Birmania, Cuba, Iran și în anumite state din Asia Centrală adoptă tehnologii pentru a reprima orice opoziție, pentru a controla informațiile și pentru a împiedica cetățenii să comunice cu exteriorul. Zidurile care cenzurează informația sunt uh, zidul Berlinului din secolul 21. În societățile, chine, în societățile închise, cum este China, controlul informației este o formă de manipulare și indoctrinare. Se urmărește să se atragă, să se distragă atenția de la comportamentul uh, celor uh, aflați la putere. Xenofobia care a fost um, creată în China după Um, după reprimarea manifestațiilor uh, uh, tibetanilor uh, a afectat operațiunile companiilor occidentale. Cenzura poate costa și vieți omenești, poate să reprezinte un risc nu doar la adresa sănătății și siguranței, ci și, și sănătății populației chineze, ci și pentru restul lumii. Există însă și uh, raze de speranță. Este vorba despre sistemele anticenzură, cum este Global Internet Freedom Consortium, care a um, furnizat uh, acces uh, liber la internet. Acest consorțiu este alcătuit dintr-o echipă mică de ingineri chino-americani, sino-americani, care uh, s-au întrunit în urma practicii Falun Gongului. Mulți dintre noi am fost prezenți uh, în timpul masacrului de la, din 1989 și am trăit o experiență similară în 1999, când regimul chinez a uh, interzis practicile Falun Gong și a Uh, a declanșat o campanie de dezinformare și cenzură pentru ca opinia publică să se întoarcă împotriva acestei mișcări. Un prieten de-al meu a fost omorât într-o închisoare din Shanghai și vărul meu a fost trimis într-un lagăr în Beijing. Suntem astfel uh, convinși de faptul că acest uh, regim uh, instigă la ură și instituționalizează ignoranța. Considerăm că libertatea de circulație a informației va duce la transformarea pașnică a societăților noastre închise. Acest lucru ne-a făcut să petrecem nopți întregi um, în așa fel încât uh, cetățenii uh, țărilor uh, Uh, închise să poată comunica între ei și cu lumea. Furnizăm produsele și serviciile noastre societăților închise gratuit. Am uh, dezvoltat uh, programe software, FreeGate și Ultrasurf în special, care um, asigură conexiuni la servere proxy sigure din lumea întreagă. După ani de zile de muncă, protocoalele noastre anticenzură au atins uh, o răspândire globală. Sunt folosite de cetățeni din întreaga lume. Avem utilizatori în toate țările cenzurate, China, Iran sau Birmania. Astăzi, peste 90% din traficul anticenzură din lume trece prin serverele noastre. În timpul Revoluției de șofran din Birmania, în august 2007, traficul zilnic din Birmania a crescut de trei ori. Mulți birmanezi au folosit sistemul nostru pentru a putea să publice pe internet fotografii și uh, uh, filme video. Înainte de Jocurile Olimpice de la Beijing, atunci când uh, manifestațiile din Tibet au dus la arestări, traficul în regiune a crescut cu peste 400%. Cel mai bun uh, exemplu care arată rolul uh, corporației noastre a fost perioada alegerilor din Iran. Pe 20 iunie, peste 1 milion, 1 milion de iranieni au folosit sistemul nostru pentru a vizita website-uri cum ar fi Facebook, YouTube, Twitter sau Google. Iranienii au publicat uh, filme video, fotografii și mesaje despre reprimarea uh, manifestațiilor. Serviciile noastre sunt uh, prețioase și impactul lor depășește internetul atunci când cetățenii din societățile închise simt ce înseamnă libertatea și pot uh, face schimb de informații, nu mai acceptă tirania și injustiția. Lupta pentru libertatea informației pe internet este o bătălie a resurselor. Pentru fiecare dolar cheltuit pe tehnologiile anticezură, guvernele represive trebuie să cheltuiască sute sau poate mii de dolari pentru a ne bloca. Sperăm că Uniunea Europeană se va va face în așa fel încât să asigure comunicarea liberă pe internet pentru societățile închise din lumea întreagă. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre televiziunea prin satelit și despre rolul pe care îl poate juca. Televiziunile prin satelit uh, sunt foarte răspândite în anumite țări uh, represive, cum este China sau Iranul. Sunt un mijloc uh, important de comunicare. Problema este că cenzura nu este doar o problemă internă. Am uh, experimentat pe eu însumi uh, cenzura în China. Postul uh, de televiziune prin satelit pentru care lucrez um, a întrerupt um, um, semnalul de la compania Eutelsat. Înainte de această acțiune, NTDTV era singurul post necenzurat uh, care ajungea la 10 milioane, 10 de milioane de telespectatori. Eutelsat nu a explicat niciodată clar de ce a trebuit uh, întrerupt semnalul. Uh, reporteri fără frontiere au spus că a fost vorba despre o decizie motivată politic pentru a satisface solicitările Beijingului și pentru a, ca Eutelsat să obțină contracte și concesiuni. Am aflat în ianuarie 2010 că banii sunt mai importanți decât principiile atunci când vine vorba despre afaceri. Datorită Parlamentului European s-a adoptat o rezoluție în februarie 2009 prin care Utelsat uh, era invitat să reia transmiterea NTDTV în China fără întârziere. Și, de asemenea, se cerea să se susțină accesul la informații necenzurate pentru milioane de cetățeni chinezi. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, tratat care garantează libertatea de exprimare și informație, libertatea și pluralismul uh, media, sper că Parlamentul European va continua eforturile de susținere a libertății mass media și sper că Comisia Europeană și Consiliul vor continua să acționeze în acest sens. TV este o rază de, spina, de speranță pentru poporul chinez, așa cum a fost uh, Radio Europa Liberă. În anii 80, uh, cetățenii din uh, blocul sovietic foloseau uh, xeroxurile și um, un, posturile de radio pe unde scurte pentru a afla ce se întâmplă în lume și pentru a comunica. Astăzi, internetul și televiziunea prin satelit sunt noile instrumente pentru exprimarea liberă. Sunt poate cea mai mare speranță pentru a garanta libertatea informației și democratizarea. Imaginați-vă cât de sigur ar fi lumea și cât de bine ne-am înțelege. Imaginați-vă cât de repede ar cădea regimurile autoritare și represive dacă cetățenii ar fi implicați, educați și liberi. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Andrichiene, eu însă și alți deputați ne-am uitat unii la alții atunci când ați vorbit despre Utelsat, pentru că ne-am implicat uh, și noi împreună cu uh, Organizația Reporteri Fără Frontiere și cu alte persoane care se află în sală. Nu avem astăzi o explicație pentru faptul că transmisiunile s-au întrerupt brusc și pentru faptul că nu s-au uh, încheiat contracte între Utelsat și aceste companii. Întrebarea rămâne în suspans și la ora actuală un tribunal comercial din Paris uh, face o anchetă pentru a vedea dacă s-au încălcat uh, drepturi comerciale și uh, libertatea mass media. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele interesante legate de libertatea informației în China și în Iran. Mai avem două solicitări uh, de cuvânt și circa jumătate de oră pentru dezbateri și aș vrea să mă adresez domnului Machiana, care vine de la Centrul European pentru Economie Politică din Suedia. L-am rugat să vorbească circa 5 minute despre cenzura internetului, politica comercială și drepturile omului. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă dau cuvântul. Madam Chair, member of the subcommittee, thank you for calling this public hearing today and the invitation to appear before you. My name... Mulțumesc uh, foarte mult pentru oportunitatea de a fi prezent astăzi. Mă numesc Osukli Machiami și sunt uh, directorul Centrului pentru Politica Economică Internațională de la Bruxelles. <clears throat> Am analizat uh, chestiunea Chinei. Ni s-a transmis că vorbiți puțin uh, prea repede. Dacă avem interpreți de calitate, dar există și aici limite. Cenzura pe internet este într-adevăr o chestiune problematică. <clears throat> și nicăieri problema nu este mai complexă decât în China. Din câte știm, acolo internetul <clears throat> este foarte diferit de restul lumii și 18.000 de site-uri foarte populare în restul lumii sunt blocate în China. În China uh, li se solicită providerilor de internet, furnizorilor de internet uh, să exercite autodisciplină. Aș dori să <clears throat> luați notă că sunt, există o discriminare evidentă a site-urilor de web uh, deținute de străini. Accesul este foarte lent, astfel încât să fie inutile, în timp ce firmele locale care furnizează servicii identice nu sunt supuse acestui tratament. 380 <clears throat> de milioane de utilizatori uh, internet activi uh, figurează în China acum și a depășit numărul celor din Statele Unite. 7 milioane de blog, 17 milioane de bloguri există în China. și guvernul chinez a elaborat un sistem care să fie în folosul furnizorilor uh, locali, în detrimentul celor străini. Am înțeles, uh, am aflat din partea Google cu ce situație <clears throat> s-au confruntat în China, în timp ce omologilor chinezi au un succes imens și unii dintre aceștia au chiar uh, început să prindă picior și în afara Uh, Chinei. Așadar, protecționismul este unul din aspectele principale ale cenzurii din China. Așadar, o China, China în uh, dezvoltare uh, în momentul de față încearcă să se decupleze de restul lumii în ceea ce privește internetul. Acum, eu consider că chestiunile de, care vizează drepturile omului trebuie încurajate. Consider însă că abordarea acestor prin intermediul uh, politicilor comerciale nu este eficientă, însă cazul cenzurii din China este diferită. Este diferită pentru că <clears throat> natura cenzurii în China este, în fapt, uh, una comercială. Am uh, auzit din partea raportorului uh, dumneavoastră despre diferitele foruri uh, <clears throat> în care se abordează tema cenzurii internetului, însă acestea nu sunt cele corespunzătoare. Chestiunea ar trebui abordată la Organizația Mondială a Comerțului. Și prin accesul la OMC, China s-a angajat să accepte accesul nediscriminatoriu și nerestricționat al furnizorilor din uh, restul lumii. <clears throat> Însă, încalcă în mod uh, frecvent și constant aceste angajamente asumate. Așadar, din acest punct de vedere, se impune abordarea acestei chestiuni în fața Organizației Mondiale a Comerțului. Pentru că aceasta este o organizație nepolitică, și China înțelege folosul negocierilor comerciale, negocierilor comerciale și respectă aceste considerente comerciale și utilizează acest canal pentru a-și apăra propriile uh, interese. Un astfel de caz adus în fața Organizației Modele a Comerțului ar constitui o pârghie pentru negocierile în ceea ce privește drepturile omului. <clears throat> Și astfel, uh, prin hotărâri luate de OMC, s-ar consolida și rolul acestei uh, organizații însă și aici există limite pentru că se va referi clar la accesul furnizorilor străini de a avea acces în China, dar nu de protecționismul intern în China. Alte țări, precum Rusia, Iran și Corea de Nord, nu sunt membri OMC, așadar nu trebuie să se supună acestor uh, reguli, dar în cazul Rusiei și a Iranului există negocieri în curs pentru a deveni membri, așadar să, trebuie să fie dispuși la reforme. Așadar, opțiunea OMC este una preferată decât uh, alte măsuri propuse, precum Global Online Freedom Act. Dacă <clears throat> s-ar aborda alte măsuri, acestea ar fi doar în detrimentul uh, comercianților și întreprinderilor europene. Serviciile online și de telecomunicații uh, ar restricționa diversitatea informației și ar avea un efect negativ asupra deschiderii societății, ceea ce ar fi exact ceea ce își dorește un guvern autoritar. Așadar, întrebarea este unde tragem linia? Tehnologia internetului constă din bunuri de zi cu zi care pot fi utilizate pentru diferite scopuri. Poate că aici avem de face cu un caz unde fabricanții Boeing ar avea o răspundere în atacurile de la 11 septembrie. Ținând cont de faptul că nu avem alte opțiuni eficiente, aș dori să apelez la această comisie să încurajeze statele membre și Comisia Europeană și să solicite consultări, eventual chiar să uh, intenteze o acțiune în fața uh, OMC. Mulțumesc! Este într-adevăr o provocare și coincidența face să mai avem încă un vorbitor uh, prezent astăzi în sală. Este vorba de un oaspete frecvent, domnul Rolf Timmons care, pe care îl rugăm uh, să comenteze ce anume, cum consideră Comisia că acest caz ar putea fi soluționat prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului. Așadar, domnule Timans, aveți cuvântul. Mulțumesc! Bună ziua! Cred că nu vă așteptați să fi digerat deja această serie atât de provocatoare și de uh, și de mm, extinsă. Ne e nevoie de mai mult timp ca să digerăm aceste informații, însă trebuie să vă asigur că am uh, ascultat cu mare atenție toate intervențiile. Îmi cer scuze că am întârziat un pic, însă eram implicat în niște negocieri internaționale și nu am putut pleca mai repede. Așa cum arată raportul, noile tehnologii informaționale aduc niște provocări și niște oportunități uh, uh, foarte mari pentru drepturile omului. În multe țări, uh, utilizarea internetului este un război continuu și am auzit că au fost dezvoltate niște programe informatice pentru niște instrumente de tip software tocmai pentru a se putea evita uh, aceste măsuri de represiune. Măsurile, um, regimele oprimante, re, regimurile autoritare încearcă să ascundă dovezile uh, de cenzură și uh, Chiar și în China, în ciuda lucrurilor pe care le-am auzit, totuși situația poate nu stă chiar așa. În același timp, tehnologiile moderne Uh, pot duce la o întărire a puterii și am văzut exemplul uh, alegerilor din Iran când um, autoritățile iraniene au uh, implementat niște mecanisme foarte rapide pentru a bloca comunicarea, transmiterea de informații și de fotografii prin interme- și de, de, de, de înregistrări video prin intermediul telefoanelor mobile. Uh, și Totuși, aceste, aceste înregistrări au reușit să ajungă pe ecranele noastre de televiziune. Mecanismele de cenzură sunt din ce în ce mai invizibile și pot servi la monitorizarea comunicațiilor fără ca persoanele interceptate să-și dea seama că sunt în pericol. Raportul atrage atenția și asupra altor aspecte dificile, de exemplu cum să echilibrăm drepturile oamenilor de a avea acces la cunoștințe și de a uh, participa la viața culturală uh, și, pe de altă parte, nevoia de a proteja drepturile de proprietate intelectuală. cum ne asigurăm că grupurile minoritare se bucură pe deplin de mm, progresul tehnologiilor digitale. Sigur că Uniunea Europeană poate face niște recomandări uh, foarte mm, importante în mai multe domenii, din punctul nostru de vedere, uh, raportul și dezbaterea la care asistăm astăzi sunt foarte importante mm, și aspectele pe care le-a ridicat domnul Wagner uh, vor pune bazele unui dialog susținut între societatea civilă, Parlamentul, Comisia și statele membre pe această temă. Permiteți-mi însă să reacționez la câteva din recomandările și aspectele preliminare exprimate. S-a spus în raport, dar și aici, că libertatea de exprimare prin intermediul internetului trebuie să facă parte din uh, dialogul privind drepturile omului, dar știți că acest lucru se întâmplă deja. Sunt de acord că dialogurile privind drepturile omului nu sunt singurul loc în care pot fi ridicate aceste probleme și probabil că avem nevoie de un for mai inovator și de o abordare diferită în care să utilizăm toate forumurile de discuții pe această temă. Sigur că vom avea nevoie de recomandările exprimate de domnul Wagner, uh, potrivit cărora trebuie să utilizăm toate formurile de discuții, uh, inclusiv uh, mediile guvernamentale, pentru a exprima o viziune unitară a Uniunii Europene și în același timp trebuie să ne analizăm poziția în interiorul Uniunii Europene, inclusiv uh, Um, prevederile convențiilor existente și posibilitatea de a avea nevoie de noi um, astfel de dispoziții. Sigur că Um, caracterul extrem de, de, de, uh, modern al mediului uh, telecomunicațiilor necesită uh, o abordare inovatoare în ceea ce privește legislația specifică. Avem nevoie așadar de recomandările experților, dacă am înțeles corect, de aceste produse de software acordurile comerciale trebuie să conțină prevederi specifice privind uh, schimburile de mărfuri și comerțul pe internet. Sunt de acord cu domnul uh, Machiame uh, pentru că, într-adevăr, în general, suntem destul de rezervați la introducerea prea multor restricții uh, în acordurile comerciale, care ar trebui să fie cât mai deschise posibil, de altfel. Uh, însă, nu trebuie să uităm obligațiile pe care trebuie să le respectăm în contextul acordurilor uh, Organizației Mondiale a Comerțului alte modalități de reglementare, modalitățile unilaterale, spuneați că nu sunt o idee bună. Am uh, discutat deja la nivel intern, în cadrul comisiei, dacă nu cumva ar fi o idee bună să uh, um, intentăm un astfel de proces între ghilimele în fața Organizației Mondiale a Comerțului împotriva Chinei. Nimic nu s-a decis, nu s-a decis nimic încă, însă aș dori să asigur participanții la această discuție că vom analiza toate aceste recomandări uh, cu toată seriozitatea și în profunzime. Aș dori de asemenea să subliniez niște aspecte pe care le-au ridicat reprezentanții industriei și mai ales acele acorduri voluntare la nivel de companie, cum este uh, inițiativa mondială uh, în rețea. Și poate că aceste inițiative vor duce la niște acțiuni ulterioare, cum a spus și reprezentantul Google, am putea uh, să implicăm în acest gen de proces, de procese și de proceduri și companii din uh, Uniunea Europeană pentru a avea un forum mai larg de discuție și niște linii directoare comune uh, care să arate companiilor cum să reacționeze în astfel de situații delicate. Se pune și uh, problema Uh, legată de ceea ce ar putea face Uniunea Europeană pentru a promova un acces mai larg și mai liber. Uh, raportul vorbește despre crearea unui, forum, unui fond îmi scuze, de inovație pentru a uh, promova legătura între tehnologiile informaționale și drepturile omului. Uh, după cum știți, resursele financiare, chiar și în Uniunea Europeană, sunt destul de uh, scăzute în această perioadă, însă vom vorbi cu colegii noștri din domeniul cercetării și dezvoltării pentru a vedea ce se poate face în acest sens. Raportul recomandă și un uh, sprijin uh, sporit pentru proiectele care își propun să evite cenzura prin intermediul formării și a construcției de capacitate. Există instrumentul european pentru democrație și drepturile omului uh, care îi sprijină în mod specific pe apărătorii drepturilor omului și avem proiecte în acest sens și partenerii noștri, organizațiile non-guvernamentale, uh, acționează în cadrul acestor proiecte și ar putea să furnizeze și sesiuni de formare pe uh, uh, teme legate de tehnologiile informațiilor, informații uh, adresate militanților din domeniul drepturilor omului. Sigur că sunt mai multe aspecte care merită o analiză detaliată în cadrul serviciilor Comisiei uh, vom efectua o analiză transversală împreună cu celelalte servicii implicate, vom uh, examina acest raport și vom vedea care este răspunsul pe care trebuie să-l aducem din punctul meu de vedere personal, în calitate de responsabil de aspectele legate de drepturile omului. va trebui să găsim moduri de depășire a restricțiilor impuse asupra mm, utilizatorilor uh, de internet în țările cu guverne autoritare și să găsim un mod prin care uh, companiile specializate și furnizorii de conținut internet să aibă un acces liber, neîmpiedicat pe aceste piețe. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule Timans. Reacțiile și observațiile dumneavoastră arată că putem să ajungem la soluții. Cred că a venit timpul ca deputații să se implice în dezbatere și poate și invitații noștri doresc să interacționeze între ei și eu încurajez și schimbul de opinii între dumneavoastră. Dați-mi voie să întreb dacă deputații doresc să ia cuvântul. Eh, doamna vicepreședinte Andrichene. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc colegilor care au organizat această audiere. Mi se pare foarte interesantă, foarte utilă și extrem de importantă, pentru că internetul joacă un rol foarte important, dacă nu chiar un rol cheie în uh, viața politicienilor și a politicii. Ce aș putea spune acum după ce am ascultat pe invitații noștri? primul rând, lupta pentru accesul liber la informație este o luptă care se duce din ce în ce mai mult pe internet. Din ce în ce mai multe țări înăspresc controlul asupra internetului. În al doilea rând, internetul a devenit uh, un uh, instrument pentru proteste și mobilizare și, în același timp, uh, numărul țărilor care aplică cenzura internetului s-a dublat în ultimii ani, a ajuns la circa 60 de țări. Blogării sunt uh, ținta poliției și mă gândesc la cele menționate de doamna Moriu. În, doar în China, circa 72 de blogări sunt uh, în închisoare. Ce înțelegem de la dumneavoastră este că există cel puțin trei tipuri de cenzură. Cenzură politică pentru a reprima ideile politice, morală pentru a împiedica pornografia, Um, pentru a împiedica downloadarea materialului uh, protejat prin drepturi de copyright. Uh, aceste uh, conținuturi sunt blocate la anumite țări și apoi cenzura comercială pentru a se distorsiona concurența. Cel mai adesea se cenzurează site-urile din străinătate și s-au dat mai multe exemple astăzi. În calitate de membru a acestei comisii și în calitate de membru a Comisiei pentru Comerț Internațional, apreciez orice recomandări, pentru că în timp ce vă ascultam, am înțeles că principalul mesaj era că trebuie să purtăm consultări asupra drepturilor omului cu aceste țări. Am uh, notat uh, care sunt țările care cenzurează accesul la internet. Al doilea mesaj pe care l-am uh, captat este că e important să lucrăm în forurile internaționale, Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite, de exemplu. Poate că Uniunea Europeană ar putea să inițieze o rezoluție asupra acestui subiect. Și al treilea aspect este cel legat de Organizația Mondială a Comerțului. Nu știu dacă invitații noștri ar putea face recomandări concrete uh, ce am putea propune Consiliului, Comisiei, ce inițiative am putea noi avea. Aș aprecia, aș aprecia foarte mult astfel de sugestii. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Andrichiene. Aș vrea și eu ca după aceste introduceri să ne spuneți care sunt măsurile pe care le-am putea lua și care sunt uh, formele de cooperare necesare pentru a tra transpune în practică aceste măsuri. Domnul Obiels. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc că uh, tuturor uh, prietenilor care au făcut aceste prezentări în această după masă. Am avut parte de o avalanșă de informații. Din păcate, în Parlament participăm la atât de multe reuniuni încât uh, mulți colegi uh, lipsesc astăzi și nu au putut asculta aceste prezentări atât de interesante. Uh, voiam să revin la ceva ce am citit de curând. Am citit uh, cele spuse de un expert, nu un expert în comunicare sau în tehnologii, E vorba despre trei volume cu privire la societatea informației. Acum 10 ani, la Londra, uh, am auzit că Manuel Castells este comparat uneori cu Marx și lucrarea sa asupra societății informației uh, este comparată cu uh, capitalul. Cineva spunea însă, prefer uh, lucrarea lui Castells, um, o prefer uh, uh, capitalului, lucrării lui Marx. Ce spune Castells? Spune, în fiecare an primesc solicitări din partea guvernului cu privire la controlul internetului și răspunsul meu a fost de fiecare dată, nu se poate controla internetul. Internetul poate fi reglementat, dar nu poate fi controlat. Sigur că această părere poate fi nuanțată. Există țări în care internetul se cenzurează, există manipulări și încălcări ale drepturilor fundamentale, ale drepturilor omului. Însă trebuie să fim optimiști. Trebuie spus că internetul este foarte, un lucru foarte pozitiv atunci când vine de lupta, vorba de lupta pentru drepturile omului. Am trăit uh, într-o dictatură și știu foarte bine ce înseamnă să distribui fluturași uh, și să imprimi uh, fluturași de protest. Și înțeleg acum cât de important este impactul internetului pentru apărătorii drepturilor omului. a trebuit la un moment dat să ies uh, din sală pentru că trebuia să fiu într-o altă reuniune și poate de asta nu am înțeles ceva și am o nelămurire care nu e legată neapărat de cenzura exercitată de state. E vorba despre metafora lui Big Brother. există structuri care exercită un monopol mondial, structuri care au acces la viața privată și care ar putea să îi controleze, să îi manipuleze pe cetățeni și să aibă acces la date cu caracter personal. Aș vrea să știu ce părere au experții despre această metaforă, uh, Big Brother. Eu aș vrea să îmi pun documentele pe Google. Documentele pe care le-aș pune eu pe Google nu ar conține date personale. Însă atunci când vine vorba despre astfel de chestiuni, uh, e vorba despre drepturile omului. Cred că e important să ne concentrăm asupra drepturilor omului, dar trebuie să vorbim și despre rolul instituțiilor europene. Revin la ceea ce spunea domnul Wagner. Coordonarea între instituțiile europene este foarte importantă. care este situația acestei declarații diplomatice. Poate că reprezentanta comisiei ar putea să ne vorbească despre asta. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Obiels. Cred că ați adăugat uh, un element uh, important la discuție când ați menționat uh, viața privată. Dreptul la viața privată este un drept fundamental. Îi dau cuvântul domnului David Martin, care este deputat în uh, Comisia pentru Comerț Internațional, ca și doamna Antrichiene. Mulțumesc! Voi fi foarte concis. Aș vrea să uh, revin la intervenția Siemens, care mi s-a părut foarte onestă și clară. Aș vrea să ne spuneți care sunt procedurile interne pe care le-ați instituit în companie pentru chiar dacă nu există garanții 100%, dar ce proceduri ați instituit pentru a pentru a vă asigura că aceste tehnologii nu ajung în țări care le utilizează în scopuri uh, uh, represive și care este situația concurenței, pentru că nu am vrea ca o companie concurentă să facă ceea ce uh, dumneavoastră refuzați să faceți. A doua întrebare ține de uh, Comisia pentru Comerț Internațional. Noi uh, luptăm foarte mult împotriva contrafacerilor. Din uh, alte motive, însă, din această discuție reiese că mijloacele de luptă împotriva contrafacerilor ar putea fi folosite pentru a, a pentru a împiedica libertatea circulației informației pe internet. Cum am putea să protejăm copyright-ul fără ca această protecție să fie folosită pentru a împiedica libera circulație a informației. Mulțumesc, domnule Martin. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, însă a trebuit să putem da cuvântul fiecărui invitat pentru circa două minute. și aș vrea să vă propun ca domnul Pudefat, autorul uh, studiului, să înceapă. Domnule Pudefat, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu succint. Ce mă frapează pe mine este gradul de consens pe care l-am remarcat în prezentările participanților și anume de a alinea valorile de drepturile omului în cadrul lucrărilor de la Comisie a Organizațiilor pentru Drepturile Omului și a Organizațiilor de Telecomunicații. Există multe aspecte comune, există sigur complicații de abordare a acestor chestiuni, ținând cont de restricțiile impuse unor companii care încearcă să activeze în anumite părți ale lumii. Însă va trebui să vedem, să consultăm toate factori, toți factorii interesați și m-a încurajat uh, reacția domnului Timens vis-a-vis de unele dintre aceste recomandări. În ceea ce privește sfera privată, este o provocare importantă și am dedicat un capitol în raportul meu, dar nu cred că un anume guvern uh, sau anume uh, organizație poate controla internetului. Este important ca acest ecosistem al internetului să fie injectat cu valori fundamentale pozitive. Dacă mișcarea pentru drepturile omului nu s-ar mobiliza așa cum o face, uh, acesta ar avea, bineînțeles, uh, efecte negative și acest ecosistem nu s-ar putea dezvolta în continuare. Un avantaj uh, major ar fi o mai bună publicitate pentru aceste practici, pentru că în mare parte sunt uh, secrete aceste uh, prevederi. A vorbit deschis despre aceste lucruri, cred că ne-ar permite să influențăm mai bine mersul lucrurilor, așa cum spunea și domnul Martin. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Morio! Mulțumesc și eu aș dori să reacționez la, adresa, la întrebarea referitoare la ACTA. Cred că este una foarte importantă. Organizația noastră a făcut o declarație în acest sens și pe noi ne îngrijorează potențialele amenințări uh, online Există două aspecte majore, posibilă suspendare la accesului la informații. Noi considerăm că accesul la informații este un drept fundamental. În al doilea rând, acest proiect de tratat fa- îi face responsabil pe intermediarii tehnici, ceea ce nu ar fi în folosul uh, ideii pe care o susținem, pentru crede, că credem că s-ar uh, încerca aplicarea anumitor filtre. Ce aș dori să subliniez, aș dori să revin la ce a spus ultimul vorbitor despre OMC. Cred că este o chestiune importantă și că, într-adevăr, ar trebui uh, prezentat acest caz în fața OMC, arătând barierele care se pun în fața comerțului, liberului schimb de uh, bunuri și servicii și afacerile, bineînțeles, sunt importante, dar cenzura online reprezintă o barieră în fața liberului schimb de bunuri și cum anume se poate face o evaluare a mediului de afaceri dacă nu ai acces liber prin intermediul uh, internetului. Celălalt aspect privește legislația. Global Freedom Act uh, este un uh, proiect interesant în acest sens. Nu cred că ar trebui adoptat doar de câteva țări, pentru că ar fi în detrimentul lor. Interesant ar fi dacă acest proiect legislativ ar fi adoptat de UE, de Statele Unite și de celelalte țări implicate pentru că ideea acestui Global Online Freedom Act, acest proiect legislativ vizând libertatea online, um, era de a găsi practici comune pe internet. La început a fost adoptat doar de Statele Unite, dar după ce a fost adoptat de alte țări a devenit mai eficient. Mă voi oprins aici pentru că văd că nu mai avem timp. Mulțumesc, doamnă Morion. Domnule French. Mulțumesc. Voi începe prin a spune că așteptăm cu interes continuarea dialogului pe această temă pentru că recunosc că am venit aici uh, destul de umili, încercând să găsim uh, răspunsuri, dar plecăm uh, cu mai multe întrebări decât am venit. Aș, chiar dacă ni s-a solicitat să facem câteva recomandări, voi încerca însă să fac acest lucru. Ce acțiuni am uh, făcut pentru a evaluarea acestor chestiuni. În cadrul societății noastre avem o listă de țări și o listă de produse uh, care sunt interzise spre vânzare, acolo unde sunt uh, chestiuni care considerăm că nu pot fi rezolvate uh, ușor. Există un proces suplimentar de revizuire prin, prin conducere. În experiența noastră, există necesitatea de a face mai transparente aceste proceduri și știm că în aceste condiții răspunsuri foarte clare nu se pot găsi. Trebuie făcută nuanțarea necesară. Întreprinderile sunt încurajate să furnizeze echipamente în țări care violează drepturile omului. Națiunile Unite ne-au solicitat să furnizăm echipamente către țări unde, cred că suntem de acord, există uh, violări ale drepturilor omului. Și noi încercăm cum să echilibrăm aceste aspecte. În ceea ce privește acțiunile întreprinse la nivelul uh, sectorului nostru industrial, am făcut primii pași, uh, planificăm să facem mai mult. Sincer vorbind, de la Nokia Siemens, am fost foarte mult în atenția publică datorită evenimentelor din Iran, care cred că au fost uh, uh, fals înțelese, dar nu cred că celelalte mm, companii din sectorul uh, acesta industrial se vor grăbi să ni se alăture în acest demers. Dar, într-adevăr, am ales alt demers decât alte companii. În Iran, spre exemplu, în, în mod voluntar ne-am limitat uh, operațiunile acolo. Cred însă că competitorii noștri vor licita pentru acele părți pe care, la care noi am renunțat. Așadar, este una dintre chestiunile care nu e ușor de înțeles ultima mea observație se face referire deseori la tehnologii sofisticate utilizate. În fapt însă, uh, instrumentele necesare pentru a urmări uh, persoanele prin intermediul telecomunicațiilor nici măcar nu trebuie să fie foarte sofisticate. Noi considerăm că în Iran Uh, chiar dacă noi am uh, furnizat un astfel de centru de monitorizare, mai sunt multe altele care au fost furnizate de furnizori locali. Mulțumesc, mulțumesc pentru uh, intervenția dumneavoastră și bineînțeles că vom continua acest dialog pentru a trage învățămintele necesare. Acum i-aș da cuvântul domnului Hampton pentru câteva minute. Mulțumesc. Atunci când am vorbit despre China, ni s-a spus uh, că trebuie să luăm o poziție clară în ceea ce privește deschiderea internetului. Și am zis, da, este unul dintre principiile la care subscriem la Google. Aș dori să comentez uh, întrebările doamnei Andrei Chiene în ceea ce privește recomandările solicitate și mie mi se pare favorabilă această soluție în cadrul OMC și anume perspectiva comercială pe care o împărtășim. În ceea ce privește chestiunea ridicată în discuție de domnul Martin, într-adevăr trebuie să, ca companiile din sector să <clears throat> subscrie la un fel de cod de conduită. Într-adevăr, uh, doar trei uh, companii de căutare pe internet au uh, subscris, chiar dacă mai multe companii au fost implicate în negocierile inițiale, dar ușile nu au fost închise. V-ați referit și la control. Cred că acesta este termenul critic în uh, cel de în secolul 21 și economia cunoașterii. Nu se poate opri internetul, dar nu se poate opri nici inovația negativă. Atunci când se transferă date pe internet, uh, se pot oare recupera ele? Oare uh, nu se poate impune o legislație care să permită persoanele să controleze datele pe care le pun pe internet? Cred că acesta ar fi o abordare care s-ar impune. Și așa cum a menționat și doamna Morion, problema Uh, cheie în ceea ce privește acta din punctul nostru de vedere este faptul că transferă răspunderea asupra intermediarilor. Cei care construiesc aceste uh, platforme o fac din punct de vedere tehnologic, dar uh, oamenii pe care le folosesc pot să facă ce vor, însă nouă ni se cere să devenim un fel de poli- polițist. Eu cred că acest rol ar reveni uh, guvernelor. Mulțumesc, domnule Hampton. Unul dintre aspectele de care nu uh, am auzit uh, vorbindu-se este acest uh, Global Network Initiative, inițiativa privind uh, rețeaua globală, cred că ar trebui încurajată. Domnul Martin spunea în intervenția sa că uneori uh, acordurile comerciale pot uh, fi un bun început. Așadar, și aceasta reprezintă o inițiativă salutare. Acum, domnule Joe, vă rog, intervenția dumneavoastră. Mai mulți uh, uh, dintre de- deputați au ridicat în discuție chestiunea sferei private. Aici probabil că trebuie să intervin uh, și politica. Eu mă voi referi însă doar la aspectele tehnice din experiența noastră din ultimii 10 ani cu China și alte țări care folosesc cenzura. Și multe dintre aceste chestiuni care vizează dezvoltarea de soft, fie pentru prevenire, fie pe, pentru atac, reprezintă activități uh, ce țin de domeniul cibernetic, dar eu cred că va, lucrurile vor evolua spre bine, astfel încât uh, sfera privată și respectarea drepturilor de autor să aibă valoarea care li se cuvine. Asta prin educarea utilizatorilor. Așa că această chestiune în final va putea fi soluționată. Cele mai grave atacuri pe internet care depășesc uh, chestiunile care țin de sferă privată și drepturi de autor și țin chiar de securitatea națională vin din partea Chinei. Fie că e vorba de atacurile asupra sistemului Gmail a Google sau a sistemelor informatice ale Congresului sau ale Pentagonului. Aceste inițiative vin din partea regimului chinez, pentru că acest regim se teme de libertatea informațiilor și ei consideră că controlul uh, Internetul li se convine lor puterii de la conducere. Așa că dacă nu rezolvăm această problemă a cenzurii în China și dacă Uniunea Europeană nu sprijină libertatea circulației informației prin intermediul internetului ca o politică s-ar putea ajunge la o situație în care lucrurile scapă de sub control datorită acestor atacuri agresive pe internet. Sper așadar că Uniunea Europeană va face din uh, asigurarea liberei circulații a informației pe internet o prioritate. Doamna președinte vorbește fără microfon. Yes, it's on some support for your idea about Da. Sigur că ați, vă, văd că v-ați bucurat de sprijin uh, la inițiativa pe care ați uh, propus-o și anume de a aduce China în fața Organizației Mondiale a Comerțului. Mulțumesc că o să <laughs> îmi asum acest sprijin fără nicio îndoială. Și aș vrea să reacționez la câteva din aspectele care au fost ridicate aici. În primul rând, interacțiunea între drepturile omului și comerț uh, se pare că este unul din aspectele cele mai importante pe care le-am discutat astăzi și de asemenea am notat că și mâine veți avea o discuție legată de acest lucru, dreptul omului și acordurile de liber schimb. Uh, Sigur, înțeleg că este un uh, domeniu promițător, dar trebuie să vă spun că sunt pesimist pentru că până acum nu s-au uh, înregistrat niciun fel de rezultate pozitive. Uh, acest gen de state care încheie acordurile comerciale nu își propun să rezolve probleme de drepturile omului, ci nu mai vor să facă comerț uh, cu țările uh, partenere este important să continuăm să achiziționăm uh, bunuri, servicii și să acceptăm uh, lucrători din celelalte economii, pentru că există diferențe juridice și constituționale și acest gen de mm, deschideri pot fi deschise împotriva noastră. De exemplu, unele țări au o viziune foarte diferită privind proprietatea intelectuală. Deci dacă ridicăm o problemă, ni se va reproșa altceva. Și asta va, condi- mm, va condiționa și aprobarea acta. Și aici intră rolul și responsabilitatea unui actor de tip non-statal. Responsabilitatea este lăsată unui terț uh, care nu are nicio autoritate, cum sunt uh, companiile, utilizatorii care nu au nicio putere. Uh, deciziile morale trebuie lăsate, sunt lăsate acestui gen de actori. Și în Iran a fost utilizat un echipament similar cu cel care transmite informațiile Twitter uh, și același gen de echipament poate fi utilizat și pentru restrângerea libertății de exprimare. De aceea sunt împotriva ideii unui uh, act uh, uh privind libertatea online la nivel mondial, Global Online Freedom Act. Sigur, acest gen de servicii și produse sunt livrate de mm, țări care sunt considerate niște modele de dezvoltare și mm, răspunsul clasic este că dacă nu facem noi asta acum, o să facă altcineva același lucru în viitor. Însă În orice caz, este periculos să se lase responsabilitatea la nivelul actorilor fără competență statală. Doamna președintă, S-a făcut foarte multe demersuri pentru a se evita negocierile secrete între națiuni uh, privind acta. Și văd că și domnul uh, Timas dorește să facă câteva observații și apoi vom încheia această discuție. Permiteți-mi să îl liniștesc pe vecinul meu, da, Uniunea Europeană este s-a angajat să protejeze libertatea de exprimare și libertatea mass media, inclusiv libertatea um, comunicării pe internet și uh, tratăm aceste probleme cu China, cu Egipt și cu o întreagă serie de alte țări, însă întrebarea este dacă este suficient pentru a convinge aceste state să acționeze în mod diferit și cred că nu. Tocmai de aceea sunt interesat de unele din recomandările care s-au făcut aici și aș dori să adaug în legătură cu acel cod de conduită al companiilor Trebuie să vedem din punctul nostru de vedere ce poate fi făcut în contextul activităților de responsabilitate socială a întreprinderilor. Comisia va face un studiu în acest sens și vom analiza și această problemă. Doamna președintă, mulțumesc, domnule Timas. Cum eu am cuvântul de încheiere, o să spun ceva uh, dacă aș avea putere executive, dar nu avem pentru că suntem Parlament, v-aș uh, chema pentru a face un grup de lucru pentru a asista puterea executivă uh, în identificarea unor soluții care apoi să fie transpuse la nivel legislativ, însă din păcate nu am această competență. Concluzia pe care însă doream să o extrag fără a Uh, repeta uh, sugestiile dumneavoastră extrem de interesante uh, este că am început să facem lumină într-un domeniu foarte interesant al drepturilor omului și, într-adevăr, demersul este un pic confuz și poate nu numai puțin confuz, dar dacă putem identifica posibilitățile de acțiune, atunci este foarte bine și atunci am nevoie de cooperarea dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult pentru, coopera- pentru participare. Voi continua să ridic această problemă în cadrul comisiei și dacă rămâneți uh, în Parlament până la ora 6.30 vom avea o mică recepție împreună cu colegii noștri de la Freedom House și cu partenerii noștri din țările uh, arabe uh, și vă invit cu plăcere să rămâneți. Uh, pentru moment voi uh, închide această audiere și vom trece la ultimul punct de pe ordinea de zi care a fost deja introdus prin intermediul unei scurte conferințe de presă împreună cu Freedom House uh, și împreună cu vorbitorii pe care îi vom avea printre noi în această seară. Este vorba despre o audiere privind reforma în lumea arabă, organizată în cooperare cu organizația Freedom House și uh, această organizație este un ONG american, uh, un partener deja consacrat al uh, subcomisiei noastre uh, Uh, sunt o organizație care sprijină libertatea în lume, uh, schimbarea democratică, monitorizează libertatea și promovează uh, democrația și drepturile omului. A fost fondată în 1941. Avem printre noi trei distinși experți care vor vorbi despre reforme. Domnul Anwar Sadat din Egipt, Fodil Boumala din Algeria și uh, dr. Muniar Fraho din uh, Bahrain. So I would like to give uh, the floor. Aș dori să dau acum cuvântul pentru zece minute și o să fiu cam strictă cu timpul de luare de cuvânt pentru că dorim să avem și posibilitatea de a avea discuții, deci 10 minute pentru fiecare uh, vorbitor. Îi dau cuvântul domnului Anwar Sadat care ne va da informații privind uh, recentul vot de continuare a legii privind uh, situațiile de urgență în Egipt, uh, criticată de Statele Unite, de Uniunea Europeană și de alte foruri. Uh, o să rog pe domnul Sadat să abordeze și situația represiunii din Egipt în legă- legată de alegerile care vor avea loc în curând. Domnule Sadat, îmi face mare plăcere să vă văd astăzi printre noi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte a Subcomisiei pentru Drepturile Omului, stimați uh, deputați, stimați invitați, Egiptul a extins starea de urgență acum aproape 10 zile și aș spune că este o măsură pe care o așteptam, deși președintele, în timpul campaniei electorale din 2005, a promis că va pune capăt stării de urgență o stare de urgență care este în vigoare de 29 de ani. Ei bine, din 2005 încoace s-a extins pentru 2 ani, apoi în, pentru încă 2 ani și cred că va continua până la alegerile parlamentare care vor avea loc în luna noiembrie a acestui an și alegerile prezidențiale care vor avea loc uh, înainte de sfârșitul anului 2011. Sigur că ei spun că folosesc această lege cu privire la starea de urgență pentru a lupta împotriva traficului de droguri și împotriva terorismului. Însă, în acești 29 de ani, traficul de droguri a continuat drogurile se găsesc, sunt disponibile și din când în când există și atentate teroriste în Egipt. Deci uh, legea aceasta nu a împiedicat astfel de acțiuni. Principalul motiv este însă că această lege conferă autoritate guvernului și îi dă posibilitatea de a îi controla uh, pe adversarii politici în uh, Egipt. Deși președintele a promis să renunțe la starea de urgență în campanie, nu s-a întâmplat nimic. Ieri a demisionat uh, primul ministru japonez pentru că promisese în timpul campaniei că va deplasa uh, o bază americană și uh, nu și-a păstrat promisiunea. A demisionat. Însă asta se întâmpla în Japonia, bineînțeles. În Egipt situația este alta. După cum știți cu toții, problema cu acest, uh, această legislație este că ea are un impact asupra activiștilor politice, asupra alegerilor, asupra dreptului de exprimare, dreptului uh, de asociere, absolut uh, tot ține de această legislație. Autoritățile nu au nevoie să se ducă la tribunale uh, obișnuite, pot face apel la tribunalele militare pentru orice fel de uh, încălcare a legislației și poate că ați aflat că în Egipt uh, au avut loc numeroase demonstrații. Doctorii, lucrătorii, profesorii au ieșit în stradă. Au uh, existat foarte multe proteste în uh, ultimele zile. Problema cu renoirea stării de urgență este că Într-unul dintre articolele acestei legi, articolul 3, alineatul 1, se dă posibilitatea autorităților de a face absolut orice, oricând, și nimeni nu are posibilitatea de a se plânge. Ieri au avut loc alegeri pentru Consiliu și au existat relatări conform cărora au existat uh, diverse tactici uh, de a Uh, se lupta împotriva oponenților, au fost arestați și așa mai departe, toate aceste acțiuni făcându-se în baza acestei legislații. De asemenea, observatorii care monitorizează alegerile nu pot să meargă în anumite locații, alegătorii nu pot să se deplaseze la urne. Toate aceste acțiuni au avut loc ieri și problema este că există la ora actuală o înaltă comisie care supraveghează alegerile, însă membrii ei este, sunt numiți, chiar dacă aparent uh, oficial este independentă. La fel avem un Consiliu Național pentru Drepturile Omului, care se presupune că este independent, însă de fapt, uh, membrii săi sunt numiți și au uh, anumite limite pe care nu le pot uh, depăși. Iar guvernul egiptean se pricepe foarte bine la înființarea de consilii, Consiliul Național pentru Drepturile Omului, Consiliul Național pentru tot felul de subiecte se instituie consilii pentru a se uh, asigura respectarea standardelor uh, ONU sau standardelor uh, mondiale, dar nu este vorba despre consilii independente. Uniunea Europeană și Comisia Europeană a trebuit să nu se bazeze pe aceste consilii din Egipt. Consiliile acestea nu reprezintă adevărul, pentru că sunt consilii care aparțin guvernului într-un fel. Un alt lucru care trebuie spus este că partidul aflat la guvernare și guvernul se pricep uh, foarte bine să-și aleagă reprezentanții care vin aici pentru a se întâlni și a discuta cu membrii subcomisiei pentru drepturile omului sau cu alți reprezentanți ai Uniunii Europene. Selecționează persoane foarte potrivite care justifică acțiunile guvernului afirmând că Egiptul este într-o zonă uh, tensionată, fâșia Gaza, războiul din Irak nu sunt departe și ca atare găsesc întotdeauna pretexte pentru măsuri excepționale menite să protejeze securitatea națională. Cred că trebuie să existe un echilibru între consiliile acestea și restul societății civile, precum și parlamentarii independenți și parlamentarii din opoziție. Trebuie să existe un dialog și cu aceștia, inclusiv cu membrii frăției musulmane. Nu putem să le ignorăm prezența și faptul că reprezintă o proporție importantă a populației. Trebuie să-i ascultăm, asta nu înseamnă că îi susținem. Trebuie să îi ascultăm ca să știm exact ce vor sau de ce au nevoie egiptenii. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru că ne-ați uh, explicat uh, care este situația în Egipt. Îl invit acum pe domnul Bumala din Algeria să ia cuvântul. V-am ascultat și la 1 și jumătate astăzi în cadrul conferinței de presă. Știu că vă veți referi la libertatea de exprimare în Algeria, printre altele. Aveți cuvântul uh, timp de 10 minute. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, stimați invitați. Prin această intervenție am uh, vrea să se creeze un climat de ascultare, parteneriat și reflexie și ne-am dorit de asemenea o muncă la fața locului, nu doar o audiere. Am vrea să vă prezentăm o serie de idei, o serie de realități legate de o serie de puncte care reprezintă blocaje juridice, politice și operaționale blocaje care care pun în pericol uh, apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii și societatea în general. În Algeria a existat o tranziție democratică, însă, din păcate, au apărut derapaje politice atât în uh, cadrul puterii, cât și în cadrul uh, unei anumite opoziții integriste. Acest derapaj a dus la reconcilierea celor doi parteneri ai crizei, partenerii care au fost la originea crizei. Însă societatea a avut de suferit și uh, aceeași societate este cea pe care o reprezentăm noi astăzi. Societatea care a plătit uh, oalele sparte. Plătește din cauza acestor blocaje. La începutul anilor 90, Algeria era o țară model în ceea ce privește libertatea de exprimare, libertatea presei, promovarea unei noi generații de ziariști. Or, iată, de circa 10 ani, Algeria regresează în ceea ce privește libertatea de exprimare, crearea de ziare și asistăm la intervenționismul serviciilor de securitate în exercitarea profesiei ziariștilor, profesia care ține de informare. Propunerea pe care o fac ziariștii și apărătorii drepturilor omului este să se renunțe la obligativitatea cere unei autorizații pentru lansarea unei publicații în Algeria, cotidian, săptămânal, revistă și așa mai departe. De asemenea, se cere să se renunțe la încercările de a sabota uh, lansarea de noi uh, mijloace de comunicare în masă se pregătește o adevărată avalanșă de texte de legi pentru a se bloca orice posibilitate de acces la mass media. Ar mai fi o problemă de fond și anume problema audiovizualului. Privat, care este portavocea opoziției. Opoziția este în dificultate pentru că puterea interzice accesul la principalele mijloace de comunicare și îi interzice și accesul la spațiul public fără o autorizație birocratică care ar fi acordată de serviciile de securitate. În ceea ce privește codul penal, se folosește o sabie ca o sabie a lui Damocles împotriva ziariștilor. E vorba despre o lege care trebuie abrogată și care se referă la delictul de opinie. O țară care a traversat o perioadă extraordinară, deci, este o țară în care în fiecare lună apar procese împotriva ziariștilor, împotriva ziarelor, împotriva directorilor de publicații, o, un regres care nu este deloc în folosul libertății de exprimare și uh, în folosul uh, apărătorilor drepturilor omului. Se mai pune o problemă de natură instituțională și anume refuzul de a da tuturor posibilitatea de a avea acces la informație și la difuzarea informației. Ajungem astfel la problemele de fond care sunt corupția, tortura și drepturile omului în general. Asistăm la regresul drepturilor omului. Drepturile individuale sau colective, dreptul la organizare, dreptul de reunire, dreptul de a refuza acțiunile puterii și asistăm la o complicitate între toți uh, reprezentanții puterii care uh, refuză accesul la informații. Ar trebui să se condiționeze toate parteneriatele Uniunii Europene, acestea să fie condiționate de dreptul societății de a se exprima liber, de a lansa asociații și așa mai departe. Un observator independent euroarab ar fi poate un instrument pentru a urmări situațiile de tortură și situațiile de împiedicare a libertății de exprimare în regiunea noastră. În sfârșit, ne aflăm aici într-o instituție care reprezintă poporul european. Ne aflăm aici pentru a vorbi cu cetățenii europeni și nu neapărat cu guvernele europene, pentru că aceleași guverne europene consolidează regimurile totalitare în Africa de Nord și în Algeria în special, conferindu-le acestora legitimitate din mai multe motive. Ar fi războiul împotriva terorismului în regiune, care e utilizat ca un mijloc de presiune asupra societății, cu atât mai mult cu cât în Algeria avem o stare de urgență din 1992 și starea de urgență împiedică orice posibilitate de acces la alegere pentru reprezentanții poporului starea de urgență ne împiedică să acționăm liber și de partea cealaltă a Mediteranei, cei aflați la putere își uh, uh, bazează legitimitatea pe lupta împotriva terorismului și pe apărarea intereselor lor. Complicitatea indirectă a guvernelor europene blochează, deci, procesele de schimbare, de tranziție din țările noastre. Și în felul acesta sunt puse sub semnul întrebării marile valori ale democrației occidentale, atât uh, principiile cât și uh, acțiunile instituțiilor și guvernelor. Ceea ce cel mai important pentru noi, ca societate civilă, este de a crea și de a consolida rețelele între diferitele uh, părți ale societății civile, apărătorii drepturilor omului, ziariști, foruri publice de exprimare și de învățare a practicii politice, foruri unde intelectuale, ziariștii, politicienii pot uh, învăța pentru a interveni pe terenul politic uh, și pentru a apăra valori cum este democrația și democratizarea. Ne adresăm astăzi dumneavoastră nu ca să ne înlocuiți, pentru că credem că schimbarea nu va veni din Europa sau din Statele Unite, nu poate veni decât din interiorul țării noastre, prin actori locali, cu condiția însă să existe un parteneriat axat pe Uh, marile valori și acțiuni comune între actorii schimbării de la noi și uh, reprezentanții societății civile. Și uh, mă bucur că am avut astăzi plăcerea să vorbesc despre aceste aspecte în fața dumneavoastră, cei care reprezentați poporul european. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru faptul că v-ați exprimat încrederea în instituția noastră și sperăm că vom reuși să fim la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. <clears throat> Dați-mi voie să îi urez bun venit fiului domnului Sam Ahmalet, un important apărător al drepturilor <clears throat> omului. care a fost uh, întemnițat de către autoritățile siriene rectific, tatăl invitatului nostru a fost uh, pus în închisoare pe nedrept, uh, <clears throat> iar Parlamentul European a făcut o solicitare de eliberare. Trecem acum la uh, următorul nostru vorbitor la audierea de astăzi, doamna Bach, care va vorbi despre drepturile uh, femeilor. În ultimele două decenii, mai specific că uh, după Convenția de la Beijing din 1995, uh, femeile au căpătat o importanță mai importantă și în lumea arabă. Cu toate acestea, dacă facem o uh, comparație în lumea arabă, statutul femeii este mai avansat în Maroc și în Tunis. În Arabia Saudită, Um, situația este cea mai gravă pentru că acolo se mai aplică legea Sharia. Aș dori să menționez uh, studiul făcut de Freedom House pe această temă. Este un po- important proiect care își dorește să conștientizeze uh, opinia publică mondială asupra acestei probleme a femeilor în special în Africa, unde se practică cea mai mare discriminare. Acest proiect a făcut a dus o mai bună conștientizare a acestei probleme în rândul intelectualilor și tățenilor din lume. Deși studiul arată că există un deficit substanțial în ceea ce privește drepturile femeile în țările arabe, se arată și care au fost progresele înregistrate în ultimul deceniu. Permiteți-mi să vorbesc acum de cealaltă chestiune pe care o consider de importanță majoră și anume reformele politice în lumea arabă. Trei țări arabe urmează să uh, aibă alegeri în acest an. Procesul electoral uh, trebuie reformat în țările arabe. Drept exemplu, <clears throat> țara mea, Bahrain, unde vor avea loc alegeri în luna octombrie acestui an, Parlamentul este compus din 80 de persoane, 40 sunt numite și 40 sunt alese. Bahrein este împărțit în 40 de districte, dar uh, <clears throat> dimensiunile acestor districte sunt foarte variate, mergând de la 600 de votanți până la 16.000. Comisia electorală nu este independentă și este numită de guvern. datorită acestui deficit s-au înregistrat fraude majore și solicitarea noastră adresată Uniunii Europene în ceea ce privește problema femeilor este de a se crea sau de a solicita acestor țări uh, să creeze, să pună pe picioare o legislație conform tratatului din Sudan și să creeze mecanismele necesare care să permită femeilor să participe în procesul de luare a deciziilor și să beneficieze de șanse egale. În ceea ce privește alegerii, am dorit ca Uniunea Europeană să ne ajute să promovăm un parteneriat oficial cu aceste țări, cu țările dezvoltate în ceea ce privește um, standardele electorale și instruiri, um, formări pe această temă și <clears throat> să se asigure uh, supravegherea alegerilor printr-o comisie electorală independentă. Este ceea ce solicităm noi Uniunii Europene și dacă este posibil, am dorit să știm care este reacția Uniunii Europene și vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, doamnă Faru. Cu toții ați făcut propuneri în ceea ce privește modul în care Uniunea Europeană, în cazul de față Parlamentul European, ar putea să contribuie la activitatea dumneavoastră ne bucură faptul că Freedom House a reușit să vă aducă aici din uh, șapte țări și uh, există și colegi de noștri din delegațiile cu Euromed care uh, colaborează mai intens cu parlamentari din țările dumneavoastră și vom apela și uh, la ei, bineînțeles. E timpul acum, uh, dar îmi cer scuze, mi s-a spus că Comisia Europeană ar dori să dea un răspuns și să vină și cu alte observații. Așadar, îl invit pe domnul Armin Motahari, ofițer responsabil din partea Comisiei cu aceste chestiuni. Îmi cer scuze, domnule Matahari, v-am exclus aproape, dar nu a fost intenția mea. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru invitația adresată Comisiei Europene de a participa la această audiere publică. Ascultând-o pe ascultându-i pe vorbitorii dumneavoastră despre Egipt, Bahrain și Algeria, Uh, știam uh, foarte bine despre ce este vorba. Pentru că pentru aceste țări am stabilit o rețea de monitorizare ceea ce privește drept, respectarea drepturilor omului prin intermediul unor planuri de acțiune cheie. Dar asta ține de partea formală. Pe fond însă, am luat și noi notă la Comisia Europeană de faptul că în ultimii ani, și în special în 2009, s-au făcut uh, numeroase regrese în țări în care, în mod surprinzător, problema drepturilor omului și a reformelor politice era considerată o prioritate pe agenda guvernanților. Țări care au fost uh, considerate model și care ar fi putut să fie un bun exemplu pentru țările din vecinătate. Așadar, și în aceste țări am asistat la regres în ceea ce privește libertatea de expresie, uh, presiune asupra blogărilor, asupra apărătorilor drepturilor omului. Desigur, acestea sunt fapte date de la fața locului pe care încercăm să le abordăm prin intermediul instrumentelor pe care le avem la dispoziție, odată prin instrumentul direct al politicii de vecinătate. Mai există și instrumente tematice care se referă la cazurile individuale de apărătura drepturilor omului. Atunci când este vorba de asistență electorală, uh, Aici, uh, împreună cu Parlamentul European, am uh, stabilit o politică coerentă de monitorizare prin intermediul de misiuni, dar știți foarte bine că aceste misiuni uh, necesită o invitație oficială din partea țării gazdă adresată Uniunii Europene. Până acum nu ne-au fost înaintate decât două astfel de solicitări una pentru uh, teritoriile ocu- palestiniene ocupate și una pentru Liban. În, alte, în cazul Egiptului ne-am oferit asistența și sprijinul, dar știți foarte bine că oferta noastră a fost refuzată. Chestiunea creierii de rețele și rețele sociale la care s-a referit uh, unul dintre antevorbitori uh, este una importantă atunci când este vorba de cadrul, contextul mai larg a parteneriatului Euromed, care vizează libertatea mass media, informație și comunicare, formarea jurnaliștilor și asistență tehnică. Dar, desigur, avem de-a face cu clienți diferiți. Avem de-a face cu guverne care în marea majoritate a cazurilor sunt guverne autoritare, unde în ansamblu, dacă comparăm cu progresele înregistrate în domeniile uh, tehnice și politice, chestiunea drepturilor omului este una care uh, pare a fi fost lăsată în urmă cumva. În raportul din 2009, Tunisia, Egipt sau Maroc, am subliniat acele domenii, zone în care, în opinia noastră, s-au făcut regrese. Este așadar o situație complicată și am făcut tot ce am putut, dar regulile existente uh, impun o condiționare pozitivă. Noi oferim uh, mai mult astfel de sprijin pentru mai multe țări și de aceea și această cooperare mai intensificată cu țările din zona Mediteranei. Apoi, mai există și chestiunea diferențelor între necesitățile, mijloacele existente în aceste țări și practicile de la fața locului, unde ă, în marea majoritate a cazurilor se constată că instrumentele există, dar ă, legislația nu se implementează așa cum ar trebui. Așadar există o diferență mare între practicile uzuale și cerințele formale. Un exemplu pozitiv, un ombudsman în Georgia, această instituție a fost uh, înființată anul trecut, dar acest mediator pentru uh, popor uh, mai trebuie pus pe picioare pentru a funcționa efectiv în beneficiul uh, societății civile. Un, o ultimă remarcă din partea mea. Am asistat uh, la un anumit deficit și din partea noastră și anume lipsă de atenție acordată unor chestiuni sociale în ceea ce privește legislația în domeniul muncii, uh, Convenția Organizației Internaționale pentru uh, Muncă. Acestea sunt uh, aspecte și urmează să avem în noiembrie o întâlnire cu miniștrii de resort din aceste țări pe tema um, chestiunilor sociale care au fost oarecum neglijate în ultimii ani. Mulțumesc, domnule Motahari. Cred că a fost o contribuție interesantă și în ceea ce privește includerea drepturilor omului în cadrul atribuțiilor dumneavoastră. Sper că și în viitor vom putea să avem un schimb de informații pentru a vedea cum anume putem să îmbunătățim aceste aspecte în cadrul politicii noastre de vinăcitate și a parteneriatului Euromed și că sunt uh, convinsă că ar trebui să organizăm mai multe delegații spre țările dumneavoastră și vom putea dezvolta această idee Fiul domnului Almada, a spus în conferința de presă de astăzi că parlamentarii au vizitat Siria, o altă țară, și uh, că și-au petrecut mai mult timp cu autoritățile care violează drepturile persoanelor, precum tatăl său care se află în uh, închisoare. Acestea sunt știri care uh, pot să demoralizeze o națiune. Trebuie să ne um, asigurăm că parlamentarii se a, întâlnesc și cu apărătorii drepturilor omului. Și trebuie de asemenea să monitorizăm și condițiile din uh, sistemul de penitenciare. Acest lucru îl putem face și prin intermediul organelor Națiunilor Unite și vă pot informa că în următoarele întâlniri vom avea o prezentare a unui raport din cadrul uh, Organizației pentru Drepturile Omului din cadrul Națiunilor Unite în ceea ce privește închisorile din lume. Acum uh, voi da cuvântul pentru o rundă de întrebări, vă rog. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președintă. A fost o, uh, o după-amiază cu adevărat fascinantă și voiam să adresez câteva întrebări și să fac observații. Observația este următoarea. Foarte frecvent în Europa Sigur, atitudinea generală față de lumea arabă tinde să um, facă greșeala de a o vedea ca un fel de monolit, când de fapt, așa cum spunea doamna Fahra, ar trebui să fie privită la, nivel, la nivelul individual al țărilor, pentru că regimurile, societățile, uh, Uh, sunt foarte diferite. Dacă încercăm să privim lumea arabă așa, am putea vedea niște uh, diferențe în ceea ce privește abordările și am văzut asta uh, în ceea ce privește intervenția domnului Bumala. Lucrurile nu stau la fel în toate țările. Domnul Sadat a are o viziune privind dezvoltarea drepturilor omului și a democratizării în țara sa, care se bazează pe ideea recunoașterii faptului că metodele musulmane în ceea ce privește religia și um, organizarea țării sunt cruciale, pentru că, într-adevăr, există de foarte mult timp și influențează foarte mult uh, țara asta. Domnul Bumala, reprezentant al Algeriei, are o viziune diferită pentru țara asta. Um, căutând uh, o posibilitate de, re- de reconciliere după războiul civil tragic care a avut loc în această țară. Și încearcă să obțină câștig de cauză, chiar dacă se confruntă cu un guvern um, autoritar care, în care există și o, o puternică opoziție islamistă. Iată, două abordări diferite. Și trebuie să înțelegem că fiecare țară are propriile sale caracteristici și progresele vor fi făcute pe niște linii diferite, pe niște căi diferite. Întrebarea mea acum se bazează pe mm, intervenția domnului Motahari, mm, cu care sunt de acord în ceea ce privește condiționalitatea europeană. trebuie să fie ceva pozitiv, trebuie să fie un stimulent pentru aceste țări. Uh, dar uh, domnul Motahari a vorbit și despre regresul făcut de aceste țări și, în mod evident, acest lucru este extrem de important. Pentru că, dincolo de situația în care se află țările acum, trebuie să luăm în considerare tendințele. Dacă țările sunt pe drumul greșit, atunci lucrurile vor fi din ce în ce marele. Dacă din potrivă sunt pe un drum uh, bun, atunci, chiar dacă situația din prezent este una proastă, putem să fim optimiști pentru că lucrurile se vor îmbunătăți și văd că se întâmplă um, uh, progrese în Egipt. Ni s-a reamintit că la sfârșitul anului 2011 vor avea loc uh, alegeri în Egipt. Um, personalități foarte recunosc- o personalitate foarte recunoscută în vest uh, își pregătește candidatura, are uh, um, greutatea necesară și carisma de a vorbi întregii opinii publice, inclusiv claselor de mijloc. Uh, Și ați vorbit, domnule Sadat, și despre deschiderea pe care o manifestați față de uh, opiniile frăției musulmane. Și atunci întrebarea este, Egiptul merge înapoi sau se îndreaptă către un viitor mai bun? Acum, în Algeria, s-a produs o schimbare față de situația oribil de statică, cum o descria un diplomat uh, în timpul războiului civil. Algeria a avansat și probabil că există schimbări și aici. Ce credeți, domnule Bumala, despre asta? Ce credeți despre perspectivele privind drepturile omului și democrația în Algeria? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Obios. Acum cred că o să Uh, dăm în cuvântul uh, celor trei vorbitori pentru a răspunde pe scurt și vă anunț încă de pe acum că sunteți invitați cu toții la o mică recepție oferită de organizația Freedom House și de subcomisia noastră pentru a sublinia uh, munca extrem de importantă a unor uh, tineri militanți uh, pentru dreptul omului din aceste țări și se va oferi și un premiu de către Freedom House. Uh, dar acum îl invit pe domnul Sadat să ia cuvântul. Mulțumesc, doamna, doamnă președinte. Nu putem ignora faptul că Egiptul a făcut progrese mari. Da, este un fapt. Totuși, nu credem că este suficient. Credem că uh, a fost nevoie de prea mult timp pentru a face aceste progrese și că de la ultimele alegeri din 2005 avem speranțe foarte mari că am avut speranțe foarte mari că uh, se va face o deschidere mai mare din partea politicienilor, dar de fapt ceea ce s-a întâmplat este exact contrariul. Guvernul nostru Uh, în momentul în care a văzut succesul de care s-a bucurat uh, frăția musulmană, uh, faptul că a obținut 88 de locuri încă din primul tur, um, au fost um, îngrijorați pentru că alegerile noastre s-au desfășurat în trei tururi și um, în trei etape. Și atunci autoritățile au uh, încercat să elimine pe opozanți sau cel puțin să le facă viața foarte dificilă în următoarele tururi, etape ale alegerilor. Și ceea ce încercăm să arătăm este că Egiptul merită o poziție și o situație mai bună decât